Buongiorno, possiamo... Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Haideți să începem. Dar înainte de a discuta raportul uh, doamnei Nibla despre roaming, am câteva informații să vă ofer în legătură cu rezultatul reuniunii coordonatorilor de ieri dimineață. S-au luat anumite hotărâri și an, uh, pe care vi le voi expune acum. Domnul Martin Or și Tamis sunt numiți ca Presidente del Parlamento europeo saranno chiamati a... numiți ca membri titulari și de două ori pe an vor trebui să raporteze uh, comisiei noastre. A fost confirmată delegația pentru Brazilia și grupurile politice trebuie acum să numească proprii membri până în 31 ianuarie. Călătoria, delegația în Brazilia va, își va începe lucrările în ziua de 2 aprilie, și anume luni dimineața. Secretariatul va verifica nominalizările în baza criteriilor pe care le-am convenit. Coordonatorii au confirmat de asemenea decizia luată la începutul legislaturii privitoare la numirea reprezentanților ITRE la STOA. Colegii Rubri, Riera Madurel, Johansson și încă un coleg. În ce privește audierile publice, se dorește organiza, organizarea unei audieri pe data de 20 martie privitoare la Orizont 2020. Și în ce privește primul semestru al anului 2012, se vor organiza trei audieri, deci Orizont 2020, IMM-urile și agenda digitală. Și apoi în al doilea semestru există posibilitatea să organizăm câteva audieri referitoare la politica spațială, noile tehnologii și orașele inteligente. tutti i gruppi sono chiari, i workshop, tutti i gruppi sono chiari. Și în ce privește atelierele de lucru, toate grupurile, până la data de 6 februarie, trebuie să facă propuneri secretariatului în acest sens. Au fost distribuite patru rapoarte programul Orizont 2020 pentru PPE, programul Euratom pentru socialiști, dezafectare centralelor nucleare pentru ECR și instrumente de siguranță nucleară la ALDE. Apoi avizele vor fi finalizate după consultările între coordonatori. Acestea erau informațiile pe care trebuia să vi le ofer în legătură cu rezultatele reuniunii coordonatorilor. Acum putem așadar începe conform ordinii de zi discuțiile. Primul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Nibler, și anume roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii. dau cuvântul doamnei Niblă. Scuze, ce colega Otmar? Domnul Högmark, da, dorește să intervină însă după aceea. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi trece direct la subiect. Dragi colegi, vă voi face o prezentare a modul în care stau lucrurile la ora actuală. Au fost depuse multe amendamente, 559 și cu ajutorul secretariatului am încercat să grupăm amendamentele, să ajungem la amendamente de compromis. N-a fost ușor deloc deoarece majoritatea amendamentelor se concentrează pe patru seturi de subiecte, de elemente. Aș încerca să vi le prezint acum și să vă prezint ideile pe care le-am acceptat și cum am încercat să grupez uh, toate elementele într-un compromis sau în mai multe compromisuri. E vorba de amendamente de compromis care v-au fost distribuite de către secretariat, așa încât sper că uh, Toată lumea a putut să le examineze. Ă, acum ă, trebuie spus că mă voi concentra pe cele 15 amendamente de compromis la care am ajuns. Eu am urmărit și dezbaterea la nivelul Consiliului, pentru că și acolo au loc discuții în paralel și cred că putem să ajungem la un vot pozitiv în primă lectură, pentru că, legisla... pentru că altfel legislația pentru roaming uh, va ieși din vigoare la, încep, la, pe la mijlocul acestui an și va intra în vigoare nouă legislație, așadar noi trebuie să ținem cont de această limită de timp. Și lucrul acesta poate că ne va încuraja să fim constructivi și să ajungem la un acord în primă lectură. Cum spuneam, există patru puncte cheie ale, ale dezbaterii. În primul rând, E vorba de uh, tarifele maxime atât pentru prețurile angro cât și în detalii, sau mă rog, cu ridicata și cu amănuntul. Colegii au făcut o serie de propuneri. Mm, multă lume dorește prețuri mai mici, mai reduse. Și există însă și o, o, o opinie conform căruia ar fi acceptabilă o mică creștere a prețurilor. Bun, eu am venit cu propria mea propunere uh, și ideea este de a găsi o cale de mijloc, ceea ce înseamnă că ne vom îndepărta puțin de propunerea originală. Pentru apeluri vocale și SMS-uri poate se va depăși puțin limita propusă în prima mea propunere. Uh, bun, apoi se face o distinție între angro și în detai pe uh, roamingul, transmisia de date în regim de roaming. Am uh, examinat toate propunerile colegilor și am încercat să găsesc o cale de mijloc și aș dori să aflu și părerea dumneavoastră dacă le puteți accepta sau nu aceste propuneri ale mele. V-aș reaminti că uh, Comisia pentru Piața Internă are un co-raportor sau are calitatea de co-raportor pe această propunere și că și ei au multe de spus opinia, avizul uh, Comisiei pentru Piața Internă se va vota mâine și prețurile mm, acolo, sau în propunerea lor, prețurile sunt mai uh, mari decât ce am propus eu. Va trebui să negociem și cu Consiliul uh, aceste tarife maxime, deci trebuie să avem o poziție foarte solidă, o majoritate solidă la, în comisia noastră ca să avem o poziție solidă și la negocierile cu Consiliul. Bun. Acum compromisurile 19, 11, 12 și 40 se referă, sunt amendamentele de compromis care se referă la tarifele maxime și m-ar interesa să știu și, și părerea dumneavoastră în acest sens. A mai fost un subiect unde s-au depus multe amendamente și e vorba de măsurile structurale. pot uh, susține multe din uh, propuneri. Aș putea spune că sunt de acord cu propunerea Comisiei. Există colegi care vor tarife maxime scăzute, care nu sunt de acord cu măsurile structurale, dar după cum se vede din amendamente, majoritatea colegilor sunt în favoarea acestor măsuri structurale. Și de asemenea din amendamente, reiese și faptul că uh, există un profil clar al uh, transpunerii tehnice a acestor măsuri structurale. Se pare că niciun coleg nu este până la urmă de acord cu un sistem dual, uh, însă eu cred că Până la urmă, dacă nu se va ajunge la un acord, Comisia va trebui să implementeze un astfel de sistem dual. Vorbesc despre amendamentele 4 și 7. Cât despre propriile mele amendamente, uh, există acolo ideea de întrerupere uh, locală. S-au depus uh, amendamente de către colegi din diverse grupuri politice mi se pare că ele cuprind măsuri uh, uh, sau propuneri rezonabile și e vorba de propunerea unui prag de întrerupere, așa nume o alternativă, o treia posibilitate de măsuri structurale, asta este mai mult decât ce propune Comisia. E acolo un amendament de compromis, anume numărul 6, care se referă la această măsură. Și aici aș dori să știu ce părere au colegii. Și ultimul domeniu, dragi colegi, amendamentul de compromis numărul 5, și anume clauza de opt-out. Și aici e un amendament de compromis care rea idei formulate de mare număr din colegii noi. Acum ce înțelegem aici prin opt-out? E o situație în care un operator național nu e obligat să aplice măsurile structurale, deci poate să uh, Uh, există o excepție, asta dacă prețurile la roaming sunt comparabile între operatorul din țara de origine și din cel din țara Deci Dacă între tarife nu există mare diferență, atunci operatorul uh, va fi scutit de la aplicarea măsurilor structurale. Au fost depuse mai multe amendamente și la prima vedere mai spune că ideea este destul de bună, pentru că, până la urmă, obiectivul nostru este să avem o piață internă fără mari diferențe între comunicările telefonice într-un stat membru și la nivel general, dar regulamentul acesta va avea o consecință ca deschiderea piețe pe care ne dorim noi și o dorim garantată cu aceste măsuri structurale va fi afectată pentru că se va crea o distorsiune a, a concurenței. Și aici, dragi colegi, v-aș invita să mi împărtășiți reacția dumneavoastră. Cam asta, astea au fost cele patru elemente principale. Vă mulțumesc pentru amendamentele depuse, care până la urmă merg toate, mai mult sau mai puțin în aceeași direcție și sper că vom avea o dezbatere constructivă aici, pe amendamentele de compromis pe care vi le-am prezentat și sper că vom putea ajunge la o poziție comună ca la momentul negocierilor cu Consiliul să avem o poziție solidă și să facem front comun. Mulțumesc. colegă. Mulțumim, doamnă Nibler. Știți că la ora 10 se votează. Deci avem la dispoziție până la ora 10 o discuție și, bun, sigur, dacă nu vom fi terminat până atunci, vom recupera după vot. Secretariatul ne informează în ce, pri, în ce privește compromis, amendamentele de compromis, că încă n-a reușit să le distribuie, pentru că ieri seară nu au avut timp, deci textele încă nu au fost distribuite. Și cu asta începem discuția. Avem pe raportorii din umbră. Cine dorește să ia cuvântul? Mulțumesc, doamna președintă. Domnul Goebbels, deși regret puțin că domnul președinte Roy nu mai este în funcție aceasta pentru că era foarte eficient, Vă felicit oricum pentru că ocupa dumneavoastră acest post și sper că vom lucra foarte bine pe viitor. Voi începe și prin a mulțumi colegii mele, Angelica Nibler, pentru toată activitatea sa și ieri seara am avut o reuniune a raportorilor din umbră cu raportarea. Reuniunea care deja a fost foarte constructivă, cred eu, pentru grupul meu și pentru calitatea mea de raportor din umbră de la socialiști și voi face toate eforturile ca să ajungem la un rezultat valid. Asta înseamnă că trebuie să ajungem la un rezultat care să vină în beneficiul consumatorilor. Istoricii viitorului vor descrie, desigur, această revoluție pe care generația noastră a trăit-o, și anume introducerea tehnologiei informaticii și comunicării, și mai ales telefonia mobilă, care a schimbat din temelii societatea noastră, astfel încât iată că se șterg diferențele dintre țări și dintre clasele sociale, cel puțin în ce privește accesul la informații și la comunicare, la comunicație. Totuși trebuie spus că acest nou sector fascinant pentru consumatori este unul și foarte bănos pentru operatori. Piața telefoniei mobile în Uniunea Europeană valorează mai mult de 120-130 miliarde de euro, adică e mai mare decât bugetul Uniunii Europene. Asta demonstrează interesul pe care îl stârnește această, acest regulament, care este necesar, pentru că a trebuit să constatăm de mai multe ori că de fapt nu există o concurență în domeniu. Cu atât mai mult cu cât consumatorii sunt puși în fața acestei invenții tarifare minunate sau pernicioase, aș spune, care face ca un același apel să, se plăte- să fie plătit de două ori, și anume plătește și cel care sună și cel care este sunat. Amândoi trebuie să plătească. Și este un întreg mister al roamingului care duce la facturi foarte piperate, pentru, mai ales pentru consumatorii care călătoresc foarte mult, care călătoresc din, de, dintr-o țară în alta și se ajunge la situații absolut ridicole, ca un apel de la Hamburg la München, să coste mai puțin decât un apel făcut de la München peste granița bavareză, da, cealaltă parte a graniței Bavariei. Sunt uh, nenumărate exemple, noi știm foarte bine, călătorim foarte mult și noi știm că apelurile acestea sunt taxate foarte scump și în ciuda tuturor tentativelor comisiei de a scădea prețurile, operatorii rezistă. Deci roamingul nu reprezintă decât 4% sau mai puțin de 4% din apelurile în general din Uniunea Europeană. În 2009, sunt ultimele cifre pe care le-am găsit, au generat o cifră de afaceri de aproximativ 5 miliarde de euro, asta pentru operatori. Și când știm că operatorii au cheltuit între ei 1,25 miliarde de euro ca să își ofere <laughs> serviciile de roaming. Ajungem la o marjă de 3,75 de miliarde de euro brut pentru operatori. Adică e ceva pentru un serviciu care nu reprezintă decât o, o mică fracțiune din serviciile oferite de operatori. Deci, iată, e mai mult de 40, de 80% din piață, mai mult de 80% din piață e acaparată de patru mari operatori. Și atunci, pentru mine e clar că ne aflăm în fața unei situații de cartel, situație foarte comodă de cartel, cum a spus domnul Chichester, și acum, sigur, acești patru operatori se opun măsurilor structurale și măsurilor tarifare propuse de către Comisie. Pentru grupul meu e evident că va trebui, într-un viitor apropiat, să depășim acest, această piață roamingului din Uniunea Europeană. Deja am spus că există patru mari operatori care dețin 80% din piață. E, e vorba de fapt de operatori care sunt prezenți în toate țările noastre, fie direct, fie în alianță cu operatori locali, național. Și acești patru operatori, ca și ceilalți de altfel, mențin practic granițele naționale în mod fictiv doar pentru motive de tarifare, ca să poată ei câștiga mai mulți bani, pe când tocmai ei sunt cei care operează transfrontalier și care sunt operatorii întregului sistem. Dar dacă noi dorim într-adevăr o piață unică și dacă ne dorim într-adevăr o piață europeană a telefoniei, atunci trebuie să depășim această situație a roamingului într-un viitor apropiat. Eu aș spune 2015. Dacă am putea să avem rezultat înainte, cu atât mai bine, dar oricum va trebui să ne mișcăm în această direcție. Acum, ca să răspund celor câteva întrebări puse de Angelica Nibler, Suntem în favoarea propunerilor structurale ale Comisiei, însă doar cu titlu temporar, pentru că scopul final trebuie să fie un tarif unic pentru întreaga Uniune Europeană. Suntem în favoarea întreruperii locale, așa cum e ea definită la, în amendamentul de compromis al raportoarei, nu prea ne satisface această clauză de opt-out care a fost propusă de anumiți operatori, care nu a decât un singur scop, și anume să mențină clientul, să-l țină static, practic, să-l închidă într-o colivie de aur. Și atunci ei s-au pus de acord între ei să scadă prețurile un pic, și e normal că știm ce se întâmplă în sector, dar această clauză de opt-out mă tem că ar împiedica această realizare a unui tarif unic european. Ni se spune că un tarif unic european uh, nu ar duce la mai multă competiție, dar eu când văd că nu există deloc competiție pe piața la ora actuală, mai bine, aș spune că e mai bine să ne asumăm acest risc, sigur cu condiția să depășim roaming-ul și să ajungem la tarife care sunt valabile și justificabile în toate cele 27 de state membre. Mulțumesc, dragi colegi, pentru atenție. Mulțumim colegului Goebbels. Are cuvântul doamna Vălean de la ALDE. Vă rog frumos să nu depășiți 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi vreau să-i mulțumesc doamnei Nibler pentru amendamentele de compromis propuse și pentru diferitele soluții pe care le-a găsit. Ieri seara a avut loc această reuniune a raportorilor din umbră chiar dacă la sfârșit a fost una constructivă, continui să cred că încă nu avem o soluție uh, cu adevărat valabilă față de această provocare pe care o reprezintă roaming-ul ne dorim să avem această soluție de natură structurală pentru că vrem să încurajăm concurența pe piața europeană. Chiar dacă pe piețele naționale există concurență, încă nu sunt convinsă că uh, serviciile de roaming sunt, un adevărat servi- sunt cu adevărat niște servicii pan-europene competitive. Ar trebui să avem servicii de mai bună calitate la prețuri mai mici pentru consumatori. Gândindu-ne la acest obiectiv de uh, încurajare a concurenței la nivel european, am avea nevoie de o, o um, distinție clară între prețurile, plafonarea prețurilor de angro și, de, uh, și a prețurilor cu amănuntul. Nu doream să Uh, schimb prețurile propuse de comisie, pentru că atunci când lansăm o dezbatere pe marginea prețurilor, apar foarte multe idei și e greu să ajungi la un compromis. Vreau să subliniez faptul că grupul nostru își dorește să existe un amendament de compromis pe tema prețurilor, cu condiția să cădem de acord asupra unor criterii. Criterii pentru stabilirea uh, uh, plafonului. Cred că uh, recomandarea lui Berec ar trebui să fie, metoda de calculare a lui Berec ar trebui, mă scuzați, metoda de calculare a oarec ar trebui să fie uh, menținută pentru uh, prețurile de intrare. Și în plus, doream uh, ca perioada uh, de plafonare să fie menținută până în anul 2015, ceea ce ar permite și uh, menținerea, menținerea limitelor propuse de doamna Nibler. În plus, ar trebui să amânăm um, momentul în care Comisia face revizuirea în, până în 2016 și să vedem dacă uh, durata de validitate a regulamentului urmează să fie prelungită sau nu. Deocamdată mă bucur să constat că doamna raportor nu este uh, neapărat de acord cu ideea prelungirii durate, dar este de acord cu ideea unui amendament de compromis cu privire la plafonarea prețurilor. Sunt de acord și cu ideea redactării unui nou raport la 2 ani după intrarea în vigoare a acestui regulament. Și vreau de asemenea să fac trimitere la amendamentul uh, uh, pe care <coughs> l-am propus eu și pe care doamna raportor l-a uh, reținut despre întreruperea locală. Noi credem că această măsură ar trebui să aibă un caracter complementar. Eu cred că transferul volumului de date ar trebui de asemenea să se bucure de această măsură. Ar ține și uh, schimbul de date, transferul de date de roaming și ar trebui să facă parte din sfera de aplicare a acestui regulament. Ar trebui ca această clauză de opt-out, dacă este menținută, să um, um, renunțăm la um, alineatul despre soluțiile complementare LBO, de local breakout, întreruperea locală. Acum, alineatul 8A, nou, din amendamentul de, comprom amendamentul de compromis 5, cred că acest sistem de uh, uh, um, speză plafonată ar fi mai interesant pentru consumator. Căci noi ne dorim scăderea prețurilor la uh, roaming astfel încât să fie cât mai aproape de prețurile practicate la nivel național. Cred că trebuie să menținem această clauză de opt-out Chiar dacă mai rămân detalii tehnice de soluționat, să știm exact cum va putea funcționa în practică, cum, cum un furnizor de uh, servicii de telecomunicații, de exemplu din țara mea, ar putea să ofere servicii de roaming la un preț mai mic atâta timp cât Uh, um, este în concurență cu un furnizor de, de telecomunicații din Belgia care a dorit să intre pe uh, piața din uh, România și care atunci ar putea să facă prețuri chiar mai mici decât cele propuse de operatorul local, deși nu mi este încă foarte clar dacă acest lucru este posibil. Comisia oricum ar trebui să aibă ultimul cuvânt Pentru că prin această propunere încercăm să împăcăm uh, uh, măsuri, cum spuneam, de natură structurală. Cam atât aveam de spus. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Lambert. Mulțumesc. Ca să nu mai pierdem timpul, N-am să repet uh, argumentele foarte valide pe care prietenul meu Goebbels le-a spus. Sunt uh, de acord cu el, practic, uh, în măsură de 100% și mai mult, dar când vorbea despre colivia de aur, ea este pentru operator, nu pentru consumator. Am o întrebare apropo de plafonarea prețurilor pentru schimbul de date. Dacă nu mă înșel, în amendamentele de compromis se vorbește de 500 de euro pentru fiecare gigabit, dar nu știu de ce nu vorbim de prețurile pe megabit. Sincer, până acum, ideea vehiculată cel mai des despre transferul de date este că se dorea uh, stimularea Um, um, economiei prin această nouă um, prin acest nou serviciu, dar nu știu dacă vom reuși să facem acest lucru la asemenea prețuri. Și mă întreb dacă nu putem să facem un efort suplimentar în această privință. Dacă privim lucrurile din punctul de vedere al consumatorului, nu știu dacă nu îi va veni să râdă O a doua observație despre această clauză de opt-out. Eu nu știu exact care este scopul nostru până la urmă. Dacă un operator propune prețuri de roaming care sunt practic egale cu prețurile pe care le, uh, le oferă pe plan național, atunci de ce consumatorii și-ar mai dori o alternativă, ar, mai, ar căuta uh, serviciile altui uh, furnizor? Nu cred că mai avem nevoie de această libertate de a schimba operatorul. Eu sper că forțele de pe piață vor intra în acțiune și că toți operatorii se vor simți obligați să reducă prețurile la, la roaming și la transferul de date în roaming, astfel încât ele să fie cât mai apropiate de prețurile practicate pe plan național. Știm că remediile structurale nu sunt perfecte, însă nimeni nu a venit cu o idee mai bună deocamdată, deci eu aș prefera să menținem propunerea comisiei, pentru că deocamdată nu avem o alternativă mai bună. Mulțumim, domnul Cicester. Nu, nu dorește. Atunci am încheiat lista raportorilor din umbră și trecem la restul colegilor. Mai întâi, doamna Del Castillo. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, doresc să felicit pe colega Nibler pentru că eh, conduce foarte bine acest dosar. Îmi pare că este un dosar foarte bine orientat și doamna dorește să țină cont de toate părerile pentru a face acest raport foarte eficient, pentru că altfel nu ar valora nimic. Uh, vorbe, voi vorbi despre această posibilitate de opt-out de care vorbea domnul Lambert. Și probabil că vor mai spune și alții că nu va fi necesar acest opt-out, pentru că trebuie să existe această libertate de opțiune până la urmă. Și propunerea comisiei și propunerea anterioară sunt făcute pentru a da posibilitatea de a interveni pentru mai multă competiție pe piața roamingului. Deci iată că deja ne aflăm în fața unei forme de acțiune care condiționează libertatea de alegere a utilizatorilor până acum. Comisia face un pas în plus și dorește deschiderea pieței pentru mai mulți competitori astfel încât obiectivul este că până la urmă să există mai multe opțiuni și prețuri mai bune pentru utilizator. Dar eu înțeleg că există forme mai directe și forme indirecte și mai flexibile de a atinge obiectivul planificat cred că există argumente fără îndoială în favoarea uh, opt-out-ului și a alegerii libere a consumatorilor, dar mi se pare că încă, în situația în care ne aflăm încă prin, aceast, prin acest nou regle, uh, regulament, prevăzând căi, ca să spun așa, pentru circulația acestui, uh, acestei piețe și prețurile de pe această piață, eu cred că e o soluție interesantă acest opt-out dacă el înseamnă într-adevăr până la urmă că vom ajunge la prețuri mai bune, la fel cum am procedat și cu uh, tarifele maxime, dacă asta are ca rezultat prețuri mai bune, pentru că reprezintă un stimulent pentru operatorii uh, Uh, din țara de origine care să ofere prețuri mai bune consumatorilor lor uh, pentru tarifele de roaming. Așadar, dacă un consumator ajunge la un acord cu operatorul său ca să aibă niște tarife practic echivalente cu tarifele din țara sa de origine, îmi pare că ar fi rezonabil că în acest caz să nu se aplice clauza de acces la un serviciu exclusiv sau un operator exclusiv de roaming. Există o serie de cerințe care trebuie îndeplinite. Și deci ce înseamnă practic echivalent? Asta înseamnă, pentru că se pot interpreta diferit lucrurile. Și în acest context, și eu am propus așa în amendamentul meu, acolo unde intră o arecul, ca să stabilească un criteriu de tarif practic echivalent și apoi comisia ar fi cea care uh, de acord cu raportul OAREC, ar hotărâ dacă oferta tarifului de roaming pe care o face operatorul din țara de origine și care implică un opt-out eh, din soluția structurală pe care o propune Comisia în privința serviciului de roaming extern e echivalent sau nu. Și plecând de acolo, ar trebui să existe o monitorizare a pune în aplicare și în acest context în care ne aflăm acum, așadar, eu sunt în favoarea clauzei de opt au, dar cu cerințele pe care le-am înfățișat. Grazie, colega. Mulțumesc acum, domnul Prodi. Eh, grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Felicitări pentru alegerea dumneavoastră și Întâi vreau să îmi exprim satisfacția că am putut să mă întorc în această comisie din care am făcut deja parte în timpul mandatului meu precedent. Și sper să avem sinergii puternice între comisia noastră și comisia de mediu, mai ales în domeniul energiei. Acum că am spus acest lucru, uh, cu atât mai mult cu cât nu sunt un specialist în domeniul roamingului. Vreau să îi mulțumesc doamnei Nibler pentru prezentarea sa, dar aș vrea să fac trimitere la ce am spus și în timpul mandatului meu precedent când am discutat despre roaming. Și aici sunt de acord cu domnul Goebbels. Roamingul este o absurditate, pentru că operatorii ar putea foarte bine să se prezinte consumatorilor ca fiind companii europene, pentru că pot să semneze înțelegeri între ele și pot să considere Europa ca fiind o piață unică. Suntem încă departe de această concepție. Poate că data viitoare, când vom discuta despre această temă, vom reuși în sfârșit să convingem companiile să se prezinte ca fiind un serviciu de mari dimensiuni de telecomunicații la nivel european. Mulțumim domnului Prode, acum are cuvântul domnul Heckmar. Signora Presidente, le mi congratulazione per la sua nomina. Uh, I've entered into a crash course. Felicitări, doamnă președinte, pentru nominarea dumneavoastră. Tocmai am făcut un curs intensiv de italiană pentru a vă felicita. Uh, doresc să vă mulțumesc, Angelicăi, pentru uh, felul în care a întocmit acest raport. Pentru că, într-adevăr, face un mare progres, însă trebuie să ținem seama de două fenomene atunci când vom discuta diversele amendamente de compromis. Unul a fost deja evocat. Dacă ne gândim, roamingul este ceva demodat, obsolet. <coughs> Suntem în 2012, este sectorul probabil cel mai dinamic uh, al tehnologiei moderne și încă ne agățăm de niște granițe. Uh, pe termen lung, acestea trebuie să dispară. Uh, vom reveni mai târziu și la o cealaltă temă, așa nume, uh, politica de spectru. E vorba de a instala într-adevăr niște servicii pan-europene și aceasta este provocarea care stă în fața operatorilor astăzi. Însă, permiteți-mi să vă mai spun ceva. volumul de schimb de date, de trafic de date, haideți să fim uh, foarte uh, limpezi, este imens și e problema cea mai importantă în discuțiile pe care le avem noi aici. Uh, schimbul de date mobile îndrăznesc să spun că pe un an acest volum de schimb de date se multiplică până la patru ori Uh, în acest an, această cifră se va dubla. Fiecare nouă generație de uh, smartphone-uri, de uh, computere, sporește acest, acest volum. Dacă anul trecut termenul app nu era încă unul curent, astăzi se oferă prin intermediul acestui concept mult mai multe servicii. Și cu fiecare acest serviciu, schimbul, traficul de date sporește. Dacă spunem că înjumătățim <coughs> prețul schimbului de date, acest lucru nu este suficient în condițiile în care volumul schimbului de date se multiplică cu 4. Iar 2014 este foarte departe în timp din punctul de vedere al acestei dinamici a tehnologiei. Trebuie să Uh, să ne rupem de, vecile, de vechile obiceiuri. Iar întreruperea locală de semnal este mijlocul de a realiza acest lucru. Am auzit operatori care spun că nu le place prea mult pentru că se tem tocmai că alți operatori vor beneficia de pe urma acestei întreruperi uh, locale. Dar pentru noi acesta este un argument pentru, nu împotriva, pentru că asta înseamnă concurență. Iar din punct de vedere tehnic, ce va însemna? E bine, vom putea să ne deplasăm dintr-o țară în altă folosindu-ne de uh, rețeaua de acasă, ca și cum am fi acasă. Iar pe termen lung, în acest fel, uh, se va rezolva și problema distinției între uh, apelurile de voce și SMS. Ehm, în scurt timp, eh, prin acest document legislativ, vom putea rezolva și alte probleme conexe care decurg din eh, problema de bază. Dacă domnul Lambert este de acord 100% cu domnul Goebbels, eu pot eh, fi de acord măcar 10% cu domnul Lambert. Riscul e ca operatorii domestici să aibă prețuri mai mari dar pentru noi asta va rezolva problema și în acest fel uh, se vor găsi și alte soluții. Uh, prioritatea, din punctul meu de vedere, este tocmai întreruperea. Pentru că în acest fel uh, se va instala un proces dinamic care va aduce tot mai multe soluții. Mulțumesc pentru amendamentele de compromis. Aștept cu interes detaliile. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie, la parola colega Royal. Mulțumesc, care cuvântul, doamnă Royal. Vorsitzende, herzlichen Dank. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult și mulțumesc Angelicăi pentru eforturile prealabile. O primă observație. Industria telecomunicațiilor este tot mai importantă, cifrele de afaceri uh, cresc, la fel și beneficiile, dar în plus, un alt avantaj este că se creează locuri de muncă. Apoi e nevoie de investiții aici. Am acordat întotdeauna uh, mare importanță uh, investițiilor în noi rețele. Acum, pe piețele naționale. Există o concurență acerbă care s-a instalat. Prețurile, într-adevăr, sunt modalitatea de a asigura că există această competiție. Însă roamingul e cel care pune probleme și am încercat să reglementăm această problemă fixând prețurile. E adevărat, am obținut o scădere a prețurilor, ceea ce este un lucru bun, dar corolarul acestui fenomen, și anume o mai bună concurență, nu s-a produs. Iată de ce propunerea pentru această măsură structurală uh, din partea Comisiei este preferabilă pentru că va permite în sfârșit stimularea concurenței. La rândul ei, aceasta va antrena o scădere a prețurilor pentru că consumatorul va putea să aleagă operatorul cu care lucrează. Angelica a făcut o propunere și anume să obținem uh, soluții structurale în timpul cel mai scurt și cred într-adevăr că e important să ne mișcăm repede. Cu toate acestea, inventând și fixând prețuri, uh, practic ne opunem dinamicii. Dacă, în schimb, uh, punem în aplicare măsuri structurale care vor stimula concurența, atunci nu trebuie să ne uh, uh, opunem într un alt set de măsuri. Nu sunt foarte entuziast, prin urmare, atunci când uh, se propune fixarea de uh, prețuri mai mici. Uh, nu cred că e prioritatea. Pentru mine e important să stimulăm concurența. Mulțumesc că ați fost foarte rapid. Acum domnul Crățman. Ideologii. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt perfect de acord problemele ideologice nu trebuie să uh, ne uh, umbrească. Trebuie într-adevăr să stimulăm concurența și să vedem efectele pe piață. Iar uh, clauza de opt-out e o idee bună, după părerea mea, tocmai pentru că permite exercitarea unei presiuni și operatorul va decide dacă investește în tehnică sau nu acest lucru va evita, într-adevăr, monopolul. Întreruperea locală e o altă modalitate de a stimula concurența, după mine. Făcusem o propunere pe parcursul dezbaterilor care poate va fi reluată și anume de a avea un indicativ european care ne-ar permite să rezolvăm problema. Ne putem gândi la această soluție tehnică de a avea un prefix european același prefix pentru toată Uniunea Europeană. În acest fel am reglat atât problemele tehnice cât și cele legate de roaming. Atenție însă, dacă fixăm prețuri prea mici, atunci nu vor exista noi operatori, noi furnizori de servicii pe piață, iar problema monopolului va rămâne nerezolvată. E vorba de operatorii de mari proporții care dețin uh, propriile mm, rețele și vor împiedica pe noi veniți să se insereze pe piață. Trebuie să veghem asupra uh, acestor prețuri să fie suficient de ridicate așa încât și micii operatori, să, noi operatori să poată profita. Este un exercițiu dificil, e ca și cum am merge pe sârmă, Mm, doamna Nibler a beneficiat de susținerea mai multor grupuri în amendamentele de compromis în ce privește opt-out-ul sau întreruperea locală. Comisia pentru Piața Internă examinează dosarul, raportorii din umbră tocmai au fost uh, desemnați, încă nu am ajuns la vot, dar oricum mâine deja raportorii din umbră se întâlnesc, iar la IMCO uh, voi uh, urmări personal acest dosar. Mulțumesc! Dar la parola! Mulțumesc! Am să-i dau cuvântul domnului Rubic, dar în același timp profit pentru a întreba pe colegi dacă au cartela de vot, dacă nu uh, uh, ar fi bine să trimită pe cineva să le aducă. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să revin asupra unui punct. Parlamentul European, legislatorul european, nu trebuie niciodată să fixeze prețuri, din potrivă legislatorul trebuie să stimuleze concurența așa încât uh, să satisfacem consumatorii. Dar trebuie totuși să definim niște abuzuri. Unde începe frauda până la urmă, din punctul de vedere al consumatorului? Și aici situația, în momentul de față, ne determină să luăm măsuri în domeniul roamingului, tocmai pentru a evita roamingul. În Austria, de exemplu, se, poți avea un pachet cu 1000 de minute de telefon un gigaoctet și asta costă 8,80 euro. Un gigaoctet de uh, schimb de date 8,80 euro. Însă, iată, mă deplasez în Belgia, unde pentru același gigaoctet uh, pot ajunge să plătesc până la 13.000 de euro. Uh, Aș dori să putem uh, evita astfel de abuzuri pentru o mie de minute și o mie de SMS. Ar trebui totuși să avem un preț unitar mai de, apropiat de 880. Piața aici nu funcționează și rolul nostru este tocmai de a corecta din punct de vedere tehnic aceste lucruri, așa încât să putem favoriza concurența. Există Facebook și uh, fel de fel de noi tehnologii și 140 de milioane de europeni uh, traversează în mod regulat frontierele Europei, așa încât Europa trebuie să vegheze ca aceștia să nu sufere abuzuri la nivel național și ca toți cetățenii europeni să uh, își poată impune punctul de vedere unde ar fi în sânul Uniunii Europene. Mulțumesc. Consiliul dorește să ia cuvântul. Thank you very much, uh, and congratulations from, my, from our side as well. Felicitări și din partea dumneavoastră pentru noua dumneavoastră poziție. Vă mulțumim pentru această dezbatere interesantă. Suntem recunoscători pentru angajamentul uh, Parlamentului European al tuturor grupurilor politice, pentru că, așa cum știți, regulamentul uh, în vigoare va expira în luna iunie, deci e nevoie de acest nou text. Uh, dorim să vă complimentăm pentru o abordare extrem de constructivă. În ce ne privește, vom face tot ce ne stă în putință pentru a atinge scopul comun. Avem un calendar extrem de strâns și trebuie să găsim împreună soluțiile cele mai bune într-un timp scurt. La Consiliu și discuțiile uh, progresează în mod constructiv am ascultat cu mare interes discuția dumneavoastră de astăzi, care este una relevantă pentru noi. Arată că provocările uh, cu care vă confruntați sunt similare cu cele din Consiliu și vom analiza amendamentele de compromis tocmai pentru a pregăti dialogul nostru. Mulțumim foarte mult pentru moment și așteptăm cu nerăbdare o cooperare la fel de bună. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă colegii sunt de acord, vă propun să întrerupem discuția aici, să începem voturile și să o reluăm după aceea, domnul Goebbels. Doar o scurtă remarcă, doamnă președinte. Domnul Rubich tocmai a spus că Parlamentul nu ar trebui să se amestece în fixarea tarifelor. Dacă îmi dați voie Domnule Rubi, dacă nu ar fi existat regulamentul roaming 1 și 2, prin care Parlamentul, Comisia și Consiliul au intervenit, atunci uh, nu avea ajuns la niște prețuri care sunt cât de cât mai mici, pentru că concurența de pe piață nu ne a fi permis uh, acest lucru. Domnul Rubic, Stimate colega, am să vă răspund după cum urmează. Eu sunt de acord cu plafonarea, să existe o limitare a abuzurilor, dar nu sunt de acord cu o reglementare care să dicteze prețurile. Eu nu cred că Parlamentul trebuie să impună un euro per gigaoctet. Pentru că ar trebui să existe o diferență între operatorii care uh, oferă prețuri mici și cei, cei care, să zic, oferă servicii de calitate superioară și automat la un preț ceva mai mare. Trebuie să evităm existența a, a două uh, tarife diferite pentru același serviciu și să avem diferențe atât de mari, de exemplu, între piața din Austria și cea din Belgia. În Belgia plătești de 500 de ori mai mulți mai mult decât în Austria pentru același serviciu. Am negociat uh, și regulamentul roaming 1 și roaming 2, deci cunosc foarte bine problema. Președinta, bine, vă rog frumos acum să uh, întrerupem discuția și să o reluăm după vot. Trecem la primul raport al domnului Höckmark. Avem doar un vot unic, vot cu apel nominal. Să deschis votul. Apriamo la Un pe aprire la votazione, scusa? E aperta la votazione?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 Doamna Fiona Hall spune că consola nu-i funcționează. Pianto de la colega Hall, că nu funcționează. Președinta repetă că ar trebui ca cineva să repare consola doamnei Hall. S-a redeschis votul. Uh, I have forgotten my card in Strasbourg. Noi abbiamo due colleghi che votano. Due colleghi votează fără cartela de vot. Am un, ambii colegi votează pentru. În continuare, un deputat PPE în plus. Bine, s-a închis votul. Rezultatul, 52 de voturi pentru, și se adoptă. Unanimitate. Passiamo. Trecem la următorul raport. Raportul Johansson. Aveți amendamentele de compromis. Primul compromis, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 1, punctul 6, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Verificăm. Verificăm amendamentul 6 la alineatul 1. Să deschizi votul. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 23 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7 la alineatul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Nu se adoptă. Amendamentul 8 la alineatul 1, doamna Țicău, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22 la alineatul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 34 la alineatul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de conformism numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Cine este pentru? Amendamentul doamnei Țicău. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 38. Și Manschi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Avem un amendament oral, amendamentul 41 al colegului Butihofer. Toată lumea este de acord? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul numărul 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 7. Scuze, spune președinte, amendamentul numărul 50. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost respins, spune președinta. A. Putem verifica. S-a deschis votul la amendamentul 55. Trei voturi de la PPE în plus. În continuare, un vot în plus de la PPE și un vot de la ALDE în plus. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. Amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Nu, spune președinta. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 59. continuare un vot de la PPM+. Point of order. 59. Sorry. Maybe I created a misunderstanding. Poate că din cauza mea s-a creat o neînțelegere, spune domnul Beautyhofer. Eu credeam că a doua parte de la 58 nu a fost adoptat și vroiam să spun acest lucru. Președinta, aveți dreptate. Îmi cer scuze, este vina mea. Am uitat să pun la vot a doua parte de la amendamentul 58. Deci amendamentul 59 a fost deja adoptat. Acum putem să votăm a doua parte de la amendamentul 58. Domnul Franco? Vă propun să, să um, ștergem S de la „S” to financial instruments. Da, da, îmi cer scuze, spune președinta. Aceasta e valabil la amendamentul 60, dar acum noi vrem să votăm a doua parte de la amendamentul 58. Doamna Del Castillo. Yes, uh, Intervenție fără microfon. Yes. Microfonul. Mic to follow the EPP list for the first... Ar fi bine să urmă, să respectăm lista de vot a PP-ului unde s-a cerut un vot pe părți și pentru a doua parte propunerea raportorului era minus spune doamna Pilar de Castillo. În lista de vot a PPE-ului, pentru a doua parte, este un minus din partea raportorului și nu un plus. Președinte, deci acum votăm a doua parte a amendamentului 58 de la alineatul 5. Cine este pentru? împotrivă, se respinge. Dacă doriți, putem să verificăm, dar eu cred că a fost respins. Verificăm. Votul aperto? No. S-a deschis votul? E ah, rigettato. Se respinge 31 de voturi împotrivă, 20 pentru. Nu mai trecem acum la amendamentul 60 și dăm cuvântul domnului Franco. Cum spuneam, propuneam să renunțăm la cuvântul, la particula A, prepoziția, mai bine zis, din asks for a financial instruments, ca să dăm dovadă de flexibilitate. Toată lumea este de acord cu propunerea de amendament oral a colegului Franco. Deci supun la vot amendamentul numărul 60, astfel modificat, în urma propunerii de amendament oral a domnului Franco. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 61, Țicău. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Amendamentul 62, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 65 al domnului Roel. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 67. Cine este pentru? A, ah, iar am uitat a doua parte, da, trebuie să învăț că unele amendamente se votează pe părți. Am să învăț. Nu, spune președinta, nu, nu a doua parte. Nu, pentru că pe lista mea, spune domnul Beautyhofer, scrie că prima parte este caducă dacă amendamentul de compromis numărul 8 este adoptat. Și așa s-a și întâmplat. Deci prima parte este caducă. Nu putem să, vot, să o votăm. Da. Deci nu era decât o singură parte de votat, respectiv a doua parte a amendamentului, dar eu am uitat să precizez că era a doua parte, pentru că prima era deja caducă. Deci, supun din nou la vot a doua parte a amendamentului 65. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 69. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal pentru votul final. S-a deschis votul. PP de troppo. Cu un PP în plus, nu, acum e bine, dar plus două voturi pentru, fără cartele bune, se adoptă cu 51 53 voturi pentru, 0 împotrivă, nicio abținere, felicitări și mă scuzați pentru ezitări, vă promit că voi învăța. Și ne întoarcem la ordinea de zi. Bun, așteptăm să iasă cei care doresc să iasă din sală. Așteptăm un minut ca toți cei care doresc uh, să iasă din sală să o facă. Per favore, quelli che devono abbandonare la sala lo facciano velocemente. Vă rog, cei care doresc să iasă din sală să facă rapid ca să ne reluăm lucrările. Grazie. La parola... Mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul sau reprezentanta, mai precis, a comisiei, vă rog. Thank you, Madam Chair. I would also like... Reprezentantul Comisiei, mulțumesc! Doamnă președinte, încep și eu prin a vă felicita. Da, vă rog. Deci mulțumesc, doamnă președintă, și încep și eu prin a vă felicita pe dumneavoastră pentru noua funcție de președinte acestei comisii și, în al doilea rând, să felicit și pe doamna Nibler pentru un dosar excelent pe care l-a uh, întocmit și salut și ambiția comisiei dumneavoastră să se ocupe de dosarul roaming ca să ajungem la un acord cât mai curând posibil și să nu mai existe nicio lacună după ce iese de vigoare uh, Mm, actualul regulament și până la intrarea în vigoare a noului regulament. Acum, în legătură cu cele patru puncte prezentate de doamna Nibler, la începutul discuției noastre, pe scurt, sigur că nu e nicio surpriză, pentru că de mai multe ori m-am ocupat de problemă împreună cu dumneavoastră, și anume când examinăm propunerea cu prețurile maxime, nu trebuie să le examinăm izolat față de restul propunerii mai ales de măsurile structurale. Deci să ne gândim, după cum s-a spus aici de doamna Vălean și domnul Kreuzmann, că trebuie să existe uh, și aspectul prețurilor în gros și în detai, cu amănuntul ca să existe și un, uh, un stimulant pentru nou veniții pe piață, și sigur că există și clientul consumatorilor pentru serviciile de roaming. Deci este o import, parte importantă a propunerii. Și când discutăm despre prețurile maxime, poate putem să examinăm din nou care este nivelul corect al uh, prețurilor maxime pentru vânzările angro, serviciile angro. Dar trebuie să ne gândim la o marjă între angro, prețurile angro și cu amănuntul. Uh, Acum o să exprimăm multe puncte de vedere, mai ales în ce privește roamingul la serviciile de transfer de date. Pre- acolo prețurile s-a spus că sunt prea mari, mm, pentru că se transferă un mare volum de date. Și e adevărat. Deci există o deschidere foarte interesantă din partea Comisiei dumneavoastră pentru a introduce această soluție a întreruperii locale. Uh, dar mi-e teamă că oricare ar fi nivelul prețului maxim pentru date în roaming, n-am putea rezolva deci, uh, problema, deci trebuie să găsim noi soluții. Cu regulamentul existent nu se poate uh, rezolva, așa că eu cred că propunerea dumneavoastră privitoare la întreruperea locală este foarte interesantă, mai ales în ce privește transferul de date. Pe scurt, acum în legătură cu propusa Claudă de opt-out. Sigur că e o inițiativă și o propunere foarte interesantă și pare așa un fel de clauză magică care rezolvă toate problemele, un panaceu universal. Dar e foarte interesant de văzut totuși cum ar putea fi aplicată în realitate. Trebuie să știm că uh, ar putea avea și consecințe negative această propunere, sau cel puțin trebuie să ne asigurăm că ea este supusă unor condiții foarte stricte. În primul rând, chiar dacă o AREC are posibilitatea nu, sau mă, mă scuzați, operatorii ar putea uh, să mm, nu aplice aceste măsuri structurale, și ar fi scutiți de la măsurile structurale, iar privim mai ales pe operatorii din țările în care prețul intern este destul de ridicat. Pe altă parte, în părți unde uh, nivelul prețurilor, în țări unde nivelul prețurilor este deja competitiv, ca să spun așa, și destul de scăzut, în acele țări Operatorii e clar că nu ar avea niciun interes să, o, să opteze pentru astfel de clauză de exceptare, pentru că ar putea registra pierderi dacă ar aplica prețurile uh, interne. Deci există probleme și cu această abordare. Și în al doilea rând, și cred că acest lucru a fost evocat de unii dintre dumneavoastră astăzi, crearea unei posibilități de exceptare de la măsurile de decuplare ar reduce sfera de aplicare a măsurilor structurale și stimula, stimularea noilor veniți de a intra pe piață, o piață a roamingului pe care noi acum încercăm să o înființăm, una cu măsuri uh, structurale, ar fi mai mică dacă unii operatori nu ar pune în aplicare decuplarea. Așadar, trebuie să ne asigurăm de asemenea că și în această privință există stimulente pentru noi veniți pe piață. De ce e foarte important dacă punem în aplicare clauza de opt-out, aceasta să fie supusă unor condiții foarte stricte și să fie aplicată foarte limitat sau chiar deloc, și trebuie să ne asigurăm siguranța investițiilor pentru noi veniți. Deci orice excepție trebuie, orice exceptare trebuie anunțată imediat ce regulament este adoptat, astfel încât toată lumea să știe cine va implementa clauza pentru prețurile interne. Deci este o idee foarte interesantă, însă există și minusuri și trebuie să ne ocupăm de aceste probleme. Și în ultimul rând, um, o problemă ce ține de procedură. Ce anume? Care ar fi procedura pentru a finaliza măsurile structurale? Înțeleg că se dorește că până la urmă Comisia să ia o decizie în legătură cu decuplarea și te- soluțiile tehnice în vederea decuplării. Eu aș spune că trebuie să ne gândim foarte bine că dacă dorim să introducem competiție pe piața roamingului, trebuie să facem cât mai rapid posibil. Noi considerăm că nu e neapărat necesar să recurgem la o nouă decizie a Comisiei aici. După cum văd din amendamente, deja există criterii destul de stricte pentru măsurile de decuplare și cred că ar trebui ca acesta să constituie linii directoare suficiente pentru ca BoRX să finalizeze uh, problemele tehnice legate de decuplare. Și uh, asta ar oferi și o siguranță juridică în legătură cu uh, uh, punerea în aplicare și apoi să existe și niște linii directoare. Sigur că noi, Comisia, am putea apoi, în mod suplimentar, să dăm și o decizie uh, dacă rezultă că liniile directoare nu sunt suficiente. Dar trebuie să vedem foarte exact dacă e necesar să lansăm altă procedură administrativă implicând comisia, pentru că pentru asta ar fi nevoie de alte luni de zile și, după cum spuneam, trebuie să acționăm rapid. Cu asta închei, după cum spuneam la început, Salut uh, acest document și ambiția dumneavoastră de a finaliza acest dosar în uh, cât mai scurt timp posibil. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei raportare Angelica Niblă. Uh, Mulțumesc uh, Domnule președinte, permiteți-mi întâi să adresez mulțumirile cele mai sincere colegilor mei pentru observații extrem de interesante, la fel și pentru dezbaterea foarte stimulantă care se încheie, iată. Mulțumesc de asemenea reprezentanților Consiliului și Comisiei. Mulțumesc de a vă fi arătat dispuși să conlucrăm în mod constructiv pentru a obține un raport care să acorde satisfacție de plină cetățenilor europeni. Îmi face totdeauna plăcere să aud așa ceva. Compromisurile încă nu au fost uh, trimise, îmi cer scuze. Cred că această întârziere va fi remediată în cel mai scurt timp. Oricum, pe baza argumentelor pe care vi le-am prezentat în mod oral, pentru că nu dispuneați de textul scris, uh, vă mulțumesc de a fi indicat cu ce propuneri și amendamente sunteți de acord. Voi reveni asupra câtorva puncte. Mulți dintre dumneavoastră au descris situația pe piața de roaming, analizând situația concurenței. Sunt perfect de acord cu toate argumentele avansate. Dezbaterea, iată, s-a derulat și tocmai um, s-a arătat că e nevoie de stimularea concurenței, e nevoie de um, reforme structurale. Compromisurile formulate de mine par să primească sentimentul dumneavoastră, acest local breakout, în special întreruperea locală de semnal, care par să, pare să um, beneficieze de susținere unanimă. Doream doar să precizez un lucru. Uh, Uh, înțeleg bine că unii dintre dumneavoastră au spus că roamingul e de suet și că suntem, iată, pe o piață europeană unde e nevoie de tarife și actori, operatori europeni. Sunt perfect de acord, însă acest lucru se împotrivește tocmai ideii de concurență pe care dorim să o promovăm, uh, lăsând pieței uh, libertatea de a decide ce e mai bine, noi trebuie să garantăm concurența tocmai unor prestații diferite la prețuri diferite. Sigur că e nevoie să uh, asigurăm o deschidere a pieței așa încât uh, mecanismele acestea să um, dinamizeze concurența. Noi dorim însă să evităm abuzurile uh, și de aceea stabilim un plafon al prețurilor când vorbim despre un tarif unic al, pentru roaming, pentru mine nu e o idee bună. Dacă decidem un tarif unic, atunci nu ar mai fi nevoie de aceste măsuri structurale despre care discutăm. Iată de ce spun că ceea ce preconizez o deschidere a pieței și prin măsuri structurale angajăm operatorii să garanteze concurența și să garanteze accesul noilor veniți pe această piață. Ori, dacă introducem un tarif unic, lucrurile nu se mai întâmplă așa. Nu e ideea unui tarif unic cea pe care eu o preconizez. Cred că mulți dintre dumneavoastră sunt uh, pentru o deschidere a pieței. În ce privește plafonarea tarifelor, amendamentele de compromis țin seama de marge de diferența între prețul de gros și în detai, noi veniți trebuie să poată intra pe o piață care trebuie să se caracterizeze în continuare prin concurență. Nu trebuie să împiedicăm accesul noilor veniți. Haideți să nu uităm, dragi colegi, că mai trebuie să negociem și cu Consiliul și cu Comisia. Și fiind vorba de tarife, discuțiile vor fi lungi. În propunerea de compromis, eu cred că avansăm un text rezonabil ce poate fi negociat în mod corespunzător cu Consiliul. În ce privește LBO, uh, Local Breakout, vă invit să recitiți textul amendamentului de compromis și să-mi spuneți dacă sunteți de acord. Mă adresez în special doamnei Vălean de la grupul ALDE, Compromisul mi se pare bine formulat, dar dacă nu vă convine, nu ezitați să-mi semnalați acest lucru. Uh, clauza de opt-out, e bine și aici au existat mai multe comentarii, mai multe observații. Din uh, ce pot uh, înțelege de la Consiliu, sunt doar trei țări care doresc să favorizeze clauza de opt-out, Cipru, Spania și Franța, toți ceilalți sunt împotrivă mi-am exprimat și eu rezerva în acest punct. Sincer, um, nu sunt dispusă să susțin această clauză de derogare, de opt-out. Există însă viziuni politice diferite și unii consideră că această clauză de opt-out nu va aduce prejudicii, prejudicii concurenței, însă dezbaterea trebuie să continue. Nu am uh, nu s-a spus încă ultimul cuvânt în această problemă. Prin urmare, haideți să continuăm discuția. Iată, în linii mari, ce doream să vă spun. Negocierile continuă și să vedem uh, în cele din urmă ce măsură se justifică sau nu clauza de opt-out. Mulțumesc încă o dată pentru toate sugestiile. Îmi va face plăcere să reacționez la ele Vă propun 15 amendamente de compromis. Sper că le veți citi cu atenție și dacă aveți observații, nu ezitați să mi le transmiteți. De acum și până la jumătatea lui februarie, domnule președinte, e important să uh, obținem, așa cum am convenit cu secretariatul, să obținem așadar uh, votul împreună cu raportorii din umbră am putut deja negocia și v-aș invita să-mi transmiteți observațiile dumneavoastră după citirea amendamentelor de compromis, care într-adevăr nu vă aparent încă. Mă bucur să ne continuăm munca împreună și în săptămânile care vin președintele. Dacă nimeni nu mai dorește să se înscrie la cuvânt, Uh, încheiem aici uh, ședința și ne reîntâlnim la orele 11, uh, primindu-l pe Ministrul Mediului Energiei și Construcțiilor din Danemarca, domnul Martin Lindegaard.

Bine, allora... Bine, haideți să reluăm reuniunea noastră. Avem plăcerea să-l avem alături de noi pe ministrul danez al climei, energiei și construcțiilor, care este reprezentat la președinție în exercițiu a Consiliului Uniunii Europene, domnul Martin Lidegard îl salut în numele nostru al tuturor. Știți că avem la dispoziție 45 de minute pentru această întâlnire și apoi vine alt ministru din Danemarca. Deci, în primul rând, voi da cuvântul domnului ministru și apoi câte unul reprezentat pentru fiecare grup politic, câte trei minute fiecare, apoi un răspuns și apoi ceilalți membri ai comisiei noastre. Deci, în primul rând, dau cuvântul domnului ministru Lidegard, căruia îi mulțumesc din nou în numele mm, comisiei noastre. Vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, distinși membri ai Comisiei ITRE. Permiteți-mi întâi de toate să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră ca președinte al Comisiei. Sunt deosebit de onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a vă prezenta prioritățile președinției daneze. Așa cum știți, avem o agendă extrem de încărcată și cu siguranță nu voi atinge toate subiectele, însă voi uh, face tot posibilul, după care, desigur, îmi puteți adresa orice întrebare. Uh, viitorul sectorului energetic e cel pe care, asupra care trebuie să luăm decizii extrem de importante în următoarele șase luni. Uh, preocuparea majoră a statelor membre și a cetățenilor este starea economică uh, precară și financiară a Europei. E un motiv în plus pentru a continua tranziția către o economie uh, eficace din punct de vedere al resurselor, să ne întărim uh, concurența, să asigurăm siguranța furnizării energiei, și să facem față uh, prețurilor fluctuante pe piața energiei. Industria uh, are nevoie de semnale clare uh, din partea noastră pentru a face investiții. E necesar să stabilim uh, ținte limpezi pentru până în 2030-2040 E nevoie să dezvoltăm infrastructura, ehm, așa cum am, ne-am prevăzut propriile ținte până în 2020. Ehm, o Europa verde este unul din cei patru piloni ai președinției daneze. Și aceasta tocmai din pricina uh, crizei economice. Consiliul European a ehm, stabilit un obiectiv de consum al energiei până în 2020 în Europa de 20%. Factura la petrol a Uniunii Europene în 2011 a fost de 315 miliarde de euro, adică cu 40% mai mult decât în 2010, în special datorită creșterii prețului la petrol. Iată de ce. Este Uh, momentul acum să uh, avem o creștere ecologică, să nu mai uh, investim în mari producători de petrol din afara Uniunii Europene. Și în acest sens, uh, un document cheie este uh, directiva pentru eficacitate energetică. Nu doar putem economisi energia, ci Uh, putem să uh, aducem um, o relansare a economiei prin aceste uh, economii de energie. Comisia a estimat că implementarea directivei pentru eficacitate energetică poate crea până la 2 milioane de locuri de muncă mulți um, s-ar putea să nu fie de acord cu toate aspectele din propunerea Comisiei. Înțeleg că circumstanțele diferă de la un stat membru la altul, însă în contextul economic actual, uh, alcătuirea de politici trebuie să țină seama de uh, eficacitatea din punctul de vedere al costului. Aceasta nu înseamnă că trebuie să ne scădem ambițiile trebuie să atingem obiectivul de 20%. Eh, eh, măsurile din această directivă va trebui să reflecte uh, diferențele de toate tipurile între statele noastre. Uh, ne putem arăta flexibili. Uh, Consiliul uh, European uh, consideră că adoptarea cât mai timpurie a acestui document legislativ extrem de important este o prioritate și este o prioritate în special pentru președinția daneză. Uh, sunt foarte încrezător că vom avea un teren comun de dezbatere între Consiliu și Parlament. Ceea ce mă aduce la um, foaia de parcurs pentru energie până în 2050 și uh, foaia de parcurs până în 2050 uh, pentru scăderea uh, CO2. Sperăm să obținem niște concluzii uh, la nivel de Consiliu în luna martie. În negocierile noastre, de asemenea, cu Comisia Europeană. E vorba de a lua decizii pe termen lung pentru a combina um, scăderea um, producerii de dioxid de carbon cu uh, siguranța uh, furnizării energiei și cu concurența. Um, ce privește ambele foi de parcurs, consider că um, termene de 2030 și 2040 pot oferi ă, industriei claritatea de care au nevoie pentru a-și planifica investițiile viitoare așa încât să putem uh, asigura uh, competitivitatea companiilor europene. Aștept cu nerăbdare să discut uh, următorii pași uh, pentru modalitatea de a scădea uh, producția de dioxid de carbon și uh, prima ocazie va fi um, pe 7 februarie, unde sper să ne întâlnim cu toții la conferința actorilor implicați în sectorul energetic. Uh, un alt punct important este uh, infrastructura energetică. Este esențial să asigurăm uh, furnizarea de gaz și uh, să o exploatăm în mod rezonabil. În următorii ani, um, infrastructura la nivel european va trebui extinsă și aceasta cu niște costuri rezonabile. Iată de ce avem nevoie de investiții. Pe de o parte, creșterea este, uh, cererea este în creștere rezervele uh, uh, limitate, în special în ce privește uh, combustibilul tradițional. Volatilitatea prețurilor și constrângerile fiscale sunt alți factori de care trebuie să ținem seama. Propunerea Comisiei în ce privește infrastructura energetică, iată că vine la momentul cel mai potrivit și va avea un efect real și direct asupra furnizării energiei în întreaga Europa sunt personal uh, angajat în urmărirea acestui dosar, uh, însă este evident că depindem de finanțarea pe care o vom obține. Munca Consiliului um, va uh, merge în paralel și cu, um, domnul, cu raportul domnului Corea de Campos. Acum, dacă îmi permiteți, mă voi uh, referi și la dimensiunea externă a politicii energetice și um, urmăresc cu mare interes uh, raportul uh, din propria inițiativă al doamnei Herzog. Funcționarea adecvată a pieței interne um, pentru energie uh, necesită acorduri între statele membre cu state terțe, dar aceasta cu respectul regulilor pieței interne. Conlucrăm cu mare interes um, pe parcursul uh, trialogului în marginea raportului domnului Caris. În ce privește uh, reglementarea um, um, exploatărilor offshore de petrol și gaz. Uh, persistă disparități și fragmentări între statele membre. Uh, uh, de aceea trebuie să limităm riscurile și consecințele unor accidente precum a fost cel din Golful Mexic, Mexicului din 2010. Iată de ce uh, dorim să dedicăm uh, timp și atenție uh, siguranței exploatărilor offshore și sperăm să conlucrăm odată în plus cu Parlamentul European uh, acest, uh, acest uh, aspect. Etichetarea um, de tip Energy Star este de asemenea un punct extrem de important pentru noi. Doamnă președinte, stimați membri, aștept cu interes discuțiile noastre, precum și la cooperarea noastră în următoarele șase luni. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie al Ministro. Iniziamo allora. Mulțumesc, domnule Ministru. Începem dezbaterea cu doamna Del Castillo. Patru minute maxim. Eh, presidenta, eh, muchas gracias, eh, ministro. Mulțumesc, domnule ministru, pentru că sunteți alături de noi. Mulțumesc, doamna președinte, pentru că mi-a dat cuvântul. După cum spuneam la început, ministrul danez al cercetării, cu care am discutat ieri, despre programul Orizont 2020, îi spuneam că dumneavoastră aveți o situație invidiabilă. Președinția dumneavoastră putea stârni invidia celorlalte președinții, pentru că aveți două dosare care sunt de uh, cea mai mare importanță. Unul, eficiența energetică, care deja este destul de avansat, și al doilea dosar, programul cadru pentru cercetare, care constituie marele program pentru cercetarea la Uniunii Europene și unul din cel, eh, cele care are alocat un buget foarte important. Așadar, eh, vă urez succes și vă mai spun că comisia noastră se ocupă cu ambele teme. Sunt foarte importante și vom avea o relație foarte strânsă cu dumneavoastră. În privința eh, eficienței energetice există un foarte mare consens în ce privește un punct fundamental. Toți suntem de acord că lipsește un consum eficient al energiei din cauza securității, furnizării, din cauza reducerii emisiilor de uh, gaze cu efect de seră și, în al treilea rând, uh, din cauza unui fenomen relativ nou, dar care se extinde zi, zi de zi, și anume criza economică în care ne aflăm și Așadar, un bun program de eficiență energetică, un bun plan de eficiență energetică pentru companii. Acolo unde există mai multe probleme, uh, nu, nu, este, nu sunt obiective, pentru că obiectivele sunt clare și importanța e clară, dar trebuie văzut cum se implementează. Sunt două aspecte aici pe care doresc să vi le semnalez, pentru că vom mai avea alte ocazii de a discuta. În primul rând, conceptul unei eficiențe uh, înțeles în mod exclusiv ca economisire de energie. Mie mi se pare și cred aici că pot vorbi numele grupului meu, grupul popular european. Eu consider că trebuie aplicat conceptul intensității energetice atunci când e vorba despre sectorul industrial, pentru că dacă nu, nu am oferit posibilitatea unei creșteri economice sau cel puțin am pune obstacole într-o anumită măsură posibilitate, în, în calea posibilității creșterii economice. Deci când e vorba doar de industrie, conceptul de intensitate energetică are mare importanță. Și al doilea element care mi se pare de mare importanță, domnule ministru, cel al mijloacelor care trebuie uh, întrebuințate ca să ne atingem scopurile. Uniunea Europeană e clar, este foarte diferită, are diferențe mari de climă, diferențe geografice, de populație, de situații economice în acest moment și nimeni nu știe mai bine decât cei care gestionează această, această situație, și anume statele membre, și nimeni nu poate mai bine decât ele să dezvolte un ansamblu de mijloace care fiind echivalente în rezultat cu cele care se propun să dispună și de flexibilitate. Și conceptul de flexibilitate este unul fundamental pentru că, după cum bine știți, nu există o mai bună normă decât cea care se aplică într-adevăr în practică. Avea o lege care apoi în implementare și dezvoltarea ei nu se uh, acordă cu ceea, ceea ce spune într-adevăr directiva, uh, nu uh, ne va aduce niciun rezultat. Eu cred că trebuie să avem mijloace flexibile care să fie echivalente, mijloace care să fie echivalente în rezultat cu mijloacele măsurile propuse de uh, comisie. Cred că ăsta este un punct esențial și uh, merită să analizăm cu atenție această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc acum uh, Domnul Thompson. Doamna Thompson. Øh, herr minister, det er en stor glæde. Vă mulțumesc că cuvântul. Domnule ministru, este pentru mine o mare plăcere să văd că ați venit astăzi la comisia noastră și pentru noi este foarte important să avem un dialog cu reprezentanții președinției Consiliului despre eficiența consumului de energie. S-a menționat directiva despre eficiența um, consumului de energie, dar nu s-a vorbit și despre aspectele uh, de finanțare. Putem să spunem că economiile de energie sunt oricând binevenite, că e vorba despre cele făcute de industrie, despre cele pe care le putem realiza în clădiri, despre uh, cele care pot fi făcute datorită um, schimbărilor din uh, sectorul transporturilor. Dar nu sunt singurile opțiuni. Avem nevoie de soluții pe termen lung și de investiții pe termen lung ar fi foarte important dacă s-ar debloca niște fonduri de la mm, nivel european și mai ales destinate noilor state membre, pentru că această uh, directivă li se pare mult prea costisitoare. Și mă întreb dacă v-ați gândit deja cum ați putea să folosiți o parte din fondurile structurale destinate acestor țări pentru a le um, afecta punerea în aplicare a directivei eficienței energetice. Personal, cred că ar fi foarte bine dacă s-ar face o um, alocare obligatorie a unei cote parte din, a, din fondurile structurale pentru uh, punerea în aplicare a acestei directive. Și atunci Parlamentul vă adresează această rugăminte să puneți deoparte o sumă fixă din fondurile structurale și să o destinați a, uh, directivei eficienței energetice, pentru că dacă nu va exista acest caracter obligatoriu, anumite guverne vor prefera să folosească banii pentru a construi autostrăzi, ceea ce, bineînțeles, nu, va, uh, nu ne va ajuta în a câștiga în eficiență. și ar trebui să folosim și fondurile sociale și să vedem dacă nu putem și de acolo să luăm bani pentru uh, crearea de locuri de muncă în domeniul eficienței energetice sau pentru formarea uh, viitorilor angajați din acest domeniu, pentru că e adevărat, Comisia a estimat că se vor crea în jur de 2 milioane de noi locuri de muncă datorită aplicării acestei directive, dar avem nevoie de personal pregătit care să ocupe aceste posturi ce se vor crea. Știu că și Consiliul um, um, ar avea tot interesul să sprijine această idee a Parlamentului a unei uh, um, alocări obligatorii a unei cote parte din fondurile structurale și din fondul social pentru această directivă. Doamna Mulțumesc! Salut comentariile dumneavoastră despre directiva eficienței energetice. A fost plăcut să vă aud că apărați cu tărie această directivă. S-a vorbit și despre faptul că situația din statele membre este foarte diferită actualmente. Nu o să fie un obstacol în calea punerii în aplicare a acestei directive? În Parlament deja am dezbătut îndelung pe această temă și o posibilitate este să existe eventual un obiectiv obligatoriu pe plan național, dar o marjă mai mare de flexibilitate pentru atingerea sa. Suntem perfect conștienți de atmosfera de la Consiliu. Se pare că statele membre nu sunt cu totul favorabile existenței unor uh, ținte obligatorii. Credeți că ați putea să estimați uh, în ce direcție se îndreaptă Consiliul? Dacă există noi evoluții în, în atitudinea statelor membre vis-a-vis -vis de aceste uh, obiective cu, cu caracter obligatoriu? Apoi, Mă bucur de faptul că ați subliniat importanța economică și uh, pentru, uh, din punct de vedere ecologic, al acestei directive. Peste tot în Europa aruncăm banii pe geam sau dacă vreți îi ardem pur și simplu pentru că de fapt îi cheltuim pentru a cumpăra uh, petrol. Ori de fapt nu ne putem permite să facem aceste cheltuieli. Și, prin urmare, sunt îngrijorată de faptul că uh, o parte din uh, prevederile directivei au fost deja slăbite în timpul discuțiilor de la Consiliu, au fost uh, atenuate prea mult. Se vorbea despre obligațiile auto autorităților publice și acum la Consiliu se dorește o restricționare a sferei de aplicare a acelui articol. Ați putea să ne spuneți care este viziunea președinției daneze în această privință și cum va încerca să convingă uh, restul statelor membre să accepte uh, păstrarea uh, intenției acestei directive. Pentru că numai astfel vom putea să ne um, atingem scopurile pe care ne le-am fixat. Și apoi, există multe confuzii. Unii consideră că prin punerea în aplicare a acestei directive se va ajunge la această reducere cu 20%, dar intenția comisiei nu este să împiedice creșterea. Din potrivă, ar fi bine să avem cu toți o idee clară despre direcția în care vrem să mergem. Că, de fapt, ne dorim să avem niște uh, obiective, niște ținte obligatorii în ce privește eficientizarea consumului de energie. Pentru că dacă ne vom limita la niște uh, uh, ținte pe termen scurt, atunci nu vom fi atât de eficienți pe cât am putea, pentru că ne dorim ca pe termen lung să nu mai folosim resursele cu aceeași intensitate cu care o folosim acum. Mulțumesc acum domnul Turmes. Uh, one remark. When oil... Doar o observație. Când, cresc, uh, când crește prețul la petrol, uh, prețul la gaz este de asemenea indexat. Companiile de gaz au pierdut o grămadă de bani, EON și alții, pentru că piața gazului este mică, dar prețurile contractelor sunt mari. Trebuie să fim mai puțin dependenți de aceste importuri. Admiter, economiile noastre și geopolitica noastră mm, se vor afla practic într-o situație de șantaj. Am două întrebări precise. Odată, ce privește intensitatea energetică, am sau nu treptate spunând că dacă Portugalia, Grecia, Irlanda, Italia și toate celelalte state care au un PIB negativ, <coughs> perspectivă de PIB negativ, înțeleg că ar fi imposibil pentru aceste state să își atingă ținta, să atingă ținta noastră de uh, intensitate energetică. Acest lucru e uh, un risc chiar și pentru Polonia, care a avut un uh, PIB uh, pozitiv de 4-5% în anii anteriori. Chiar și pentru Polonia această țintă va fi extrem de greu de atins, ținând seama de evoluția globală a economiei. E motivul pentru care în textul Consiliului guvernele sunt foarte reticente la a menționa intensitatea energetică ca un uh, reper în Danemarca, cum ați reușit dumneavoastră să treceți peste această confruntare aparentă între uh, industrie, concurență și politica de eficacitate energetică, care este rolul acestei obligații de economie de energie din uh, perspectiva și acțiunile daneze în eficacitate energetică. A treia întrebare. E o problemă mai vastă cu care ne confruntăm cu toții. E vorba de finanțare, doamna Thompson a vorbit despre aceasta. Sunteți conștienți că Banca Europeană de Investiții a redus în mod drastic ratele de credit. În 2012 trebuie să restituie 65-75 uh, de miliarde de euro um, spre economia uh, europeană. Au uh, considerat că trebuie să reducă această sumă la 50 de miliarde, tocmai pentru că agențiile de rating au um, redus triplul A. Ar putea exista o, politică, o decizie politică importantă, și anume de a prelua banii rămași din fondurile structurale 7 miliarde de euro și să fie puși la dispoziția BEI care să permită să își sporească din nou um, creditele și împrumuturile. Nu văd niciun alt instrument în Europa care să poată antrena investiții și să lanseze noi proiecte în uh, Uniunea Europeană. Uh, președintele dumneavoastră va uh, asista la uh, Consiliul de săptămâna viitoare. Care este rolul BEI în ce privește uh, investițiile reale în economia europeană. Vă mulțumesc. Da, ministru, pentru Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului ministru ca să răspund aceste prime runde de întrebări și apoi urmează restul colegilor. Mulțumesc pentru aceste comentarii și întrebări extrem de importante și de interesante. Voi începe prin a răspunde doamnei del Castillo și prin asta voi răspunde parțial și întrebările doamnei Fiona Hall în legătură cu obiectivele obligatorii de eficiență energetică. Cinstit vorbind, încă acum câțiva ani am discutat, după cum știți, despre obiectivele obligatorii la Consiliu și nu cred că s-au schimbat lucrurile în uh, poziția statelor membre. Cel puțin eu nu știu de așa ceva până acum motiv pentru care probabil vom respecta propunerea comisiei și vom aplica măsuri obligatorii. Asta înseamnă un răspuns parțial și întrebării domnului Turmes. Decizia actuală e că rămânem la măsurile obligatorii, luând în considerare și creșterea, desigur, și apoi în 2014-2015 vom face o evaluare uh, a modului cum evoluează lucrurile eh, spre, înspre ținta noastră comună și apoi poate că ne putem gândi dacă trebuie făcut mai mult. Dar ca să putem face acea evaluare, cred că avem nevoie de cifre precise. De aceea noi eh, respectăm eh, propunerea Comisiei în această privință și cred că e corect ceea ce spune doamna Fiona Hall și anume că cu obiectivele actuale am introdus acolo și rata creșterii. Și probabil că acum trebuie să ne uh, concentrăm pe măsurile care să ne ajute să ne realizăm obiectivele. Sunt de acord. Și, și uh, Consiliul crede că avem nevoie de cifre cât mai mari. Bine, circumstanțele diferă în statele membre, dar singura parte uh, Sigur, trebuie să fim flexibili. Singura parte unde suntem inflexibili e că trebuie să ne atingem obiectivele. Asta e și poziția Comisiei și a Consiliului și a Parlamentului. Trebuie să ne asigurăm că dacă avem măsuri flexibile, până la urmă, vom putea totuși să ne atingem obiectivul comun. Deci pe aceasta ne vom concentra noi, președinția daneză. Dar pentru a putea avansa în acest proces, trebuie să și discutăm măsurile concrete și modul cum putem colabora cu statele membre ca să ne angajăm într-un trialog cât mai curând posibil. Da, am fost rugat să-mi dau jos căștile. Bine, acum doamna Thompson Uh, foarte corect s-a referit la pro- problematica financiară. Domnul Turmes, la fel. Cred că trebuie să recunoaștem că atunci când vorbim de finanțarea pe scară mică, după cum se numește ea, pentru gospodării, IMM-uri, în actuala propunere de directivă există măsuri care prevăd și un anumit nivel de finanțare. De exemplu, dacă ne gândim la propunerea pentru sectorul public, dar când vorbim despre problemele de finanțare strategică importante. Ar fi o bună idee să utilizăm o abordare bazată pe fondurile structurale, într-adevăr. Însă, după cum am spus și în prezentarea mea, nu vom putea noi rezolva lucrurile în uh, Consiliu și Comisia, în Comisia noastră, pentru că e un o sarcină șefilor de stat și de guvern, a ECOFIN și pentru Comisia de Control Bugetar, dar voi urmări situația și voi colabora, dar sunt de acord cu dumneavoastră că este într-adevăr o, o chestiune foarte importantă care trebuie rezolvată și că dacă nu avem prevăzută finanțarea, ă, scopul nostru comun va fi dificil de ă, realizat. Ă, Am fost întrebat de Fiona Hall ce se întâmplă cu sectorul public. Aș spune că eu cred că e nevoie de o anumită experiență în privința celor ce putem noi impune, cerințele pe care le putem impune sectorului public. Sigur, unele state membre sunt îngrijorate în legătură cu ce pot ele face uh, concret aici, dar sunt de acord că sectorul public trebuie să aibă un rol uh, de uh, lider, trebuie să dea uh, un exemplu aici. Uh, și trebuie să-l ajutăm. Nu știu cât din asta se va regăsi în acordul final, dar noi trebuie să insistăm pe acest rol. Acum, venind la întrebarea domnului Turmes, în legătură cu exemplul danez, da, cred că e interesant pentru că acum patru ani noi am uh, realizat o piață pentru uh, economiile de energie în Danemarca, ne-am stabilit un uh, scop și după cum a propus Comisia, energiile, companiile energetice au fost îndemnate să intre în competiție cu prețuri din ce în ce mai mici. Noi am subvenționat consumatorii pentru a susține uh, și a finanța mm, economisirea de energie. Și acum patru ani și industria și companiile energetice s-au opus idei pentru că ar fi fost prea costisitoare, spuneau ei. Dar interesant este că acum uh, revine, revine aceeași discuție. Și acum atât uh, companiile energetice cât și uh, reprezentanții sectorului industrial ne roagă să ne uh, uh, uh sporim uh, obiectivele energetice, să extindem piața pentru că se, poate, se pot realiza multe, in, multe economii și se pot face mulți bani din competiția de pe această piață. Uh, și industria, asta pentru companiile energetice și, și pentru industrie, care poate face mare economie într-un mod foarte puțin costisitor. Deci vă încurajez să uh, uh examinați exemplul danez care ne-a surprins chiar pe noi înșine. Dar asta trebuie să implice un rol de lider pentru forțele pieței. Da, și cu asta cred că am încheiat. Mulțumesc. Președinta. Bine, acum mai avem uh, șapte persoane înscrise la cuvânt, dar avem doar șase minute la dispoziție. Deci cam un minut pentru fiecare putem să mai acordăm. Domnul Balcitis. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule ministru, într-adevăr, președinția daneză este una foarte ambițioasă și suntem de acord cu foarte multe lucruri din programul ei. Sigur, vom aștepta să vedem ce decizie ia Consiliul European. Deciziile acestea însă nu vor putea fi puse în practică foarte ușor. Și e adevărat, sectorul energetic este unul foarte special cu cerințe speciale și câteodată uh, încercăm poate să ascundem anumite adevăruri unul față de celălalt. Propunerile dumneavoastră uh, legate de crearea infrastructurii sunt binevenite. Totuși, din câte înțeleg eu, astăzi noi trebuie să vorbim foarte clar despre altceva, despre mecanismul de stabilire a prețurilor. Noi știm acum că prețul electricitate nu ține cont și de prețurile secundare. Uh, e similar cu ce se întâmplă, de exemplu, în Lituania cu dezafectarea centralelor uh, nucleare de acolo. Când se vorbește despre uh, energie regenerabile și posibilitatea de a le dezvolta, asta depinde foarte mult de prețuri însă. Deci, în paralel, trebuie cumva să ne gândim și la un mecanism de stabilire a prețurilor. Și aș mai avea o întrebare în legătură cu rolul Comisiei Europene în Consiliul European în uh, negocierile pentru aprovizionarea cu energie din țările terțe. Mulțumesc. Și acum uh, Benson. Et uh, spørgsmål til ministeren omkring energieffektivitet. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea o întrebare în legătură cu directiva eficienței energetice. Corect s-a spus aici că la Consiliu există o tradiție și anume Consiliul nu se pronunță, nu, nu prea este în favoarea unor măsuri obligatorii, însă acum avem aceste măsuri obligatorii. Uh, aș întreba, domnul ministru, cum crede că se vor uh, desfășura lucrurile atunci când ministrii spun că uh, nu putem lucra fără uh, rezultate concrete, când mulți membri ai Parlamentului sunt convinși că trebuie să existe asemenea măsuri obligatorii. Însă mai există o problemă. Și anume, eficiența energetică înseamnă că luăm cote din sistemul de schimb de emisii pentru a menține investițiile în uh, energia durabilă, regenerabilă. Credeți că veți reuși să faceți asta în cele șase luni ale președinției dumneavoastră, să ajungeți la un acord privitor la eficiența energetică? Da, mulțumesc. Și acum uh, are cuvântul domnul Buzec. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că m-am întors la comisia dumneavoastră după doi ani și jumătate. Ieri uh, am fost toată ziua la Fed, dar uh, comisia asta este comisia la care țin cel mai mult. Mă simt aici ca acasă. Aș avea o întrebare foarte scurtă. Poate voi putea vorbi în uh, poloneză, în limba mea maternă. Salutăm președinția daneză și Știm că are scopuri foarte ambițioase față de implementarea pachetului de energie, față de protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice. Dumneavoastră sunteți campioni europeni, aveți cele mai bune soluții în materie de energie. Dumneavoastră produceți mai multă energie decât utilizați. Eu m-aș referi la analiza de costuri la scară europeană pentru implementarea pachetului, mai ales cu defalcarea de la țară la țară, pentru că deja s-a spus aici că unele țări se confruntă cu probleme cu uh, punerea în aplicare a anumitor obiective și ăsta este un uh, element foarte important acum. Uh, știu că Comisia Europeană este uh, activă și problema unei analize de cost și a unei defalcări de la stat la stat pare să fie problema principală. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Carvalho are acum cuvântul. Thank you very much. I would like to... Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule ministru, și le eh, doresc o președinție ușoară. Am două întrebări. Una se referă la Orizont 2020. Energiile eh, curate și eh, combaterea schimbărilor climatice este un element decisiv. De asemenea, există o provocare societală partea a programului propus de Comisiei 16 miliarde de euro sunt dedicate uh, energiilor verzi, inclusiv transportului acestora. Pe de-o parte, uh, am stabilit oare prioritățile corecte? Suntem într-o optică corectă? Suntem compatibili uh, în ce privește pe de-o parte durabilitatea și pe de altă parte uh, competitivitatea industrială, am văzut în propunerea comisiei că eficiența energetică în industrie și intensitatea energetică în industrie a redevenit o prioritate. Trebuie să uh, conlucrăm pentru a avea un set uh, clar de priorități. Mai avem nevoie și de instrumente adecvate. s-a vorbit mult despre cercetare Energia are nevoie de uh, proiecte pilot și de demonstrare. Trebuie să ne asigurăm că instrumentele sunt adecvate pentru a crea condiții pentru uh, proiecte pilot și uh, demonstrații. Cum uh, veți trata toate aceste probleme? Ultima întrebare foarte pe scurt. Siguranța uh, exploatărilor offshore de petrol și gaze. Uh, am avut deja un raport în Parlamentul European. E nevoie de mai multă coordonare la nivel european în cazul accidentelor și a prevenției. Știm că mm, în Consiliu există diviziuni pentru că anumite state au deja legislații care acoperă uh, diverse situații și aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră. Cum veți, veți progresa în acest dosar? Vă mulțumesc! Colega Gerek. Mulțumesc, domnul Girek. Powiedział pan, Domnule ministru, a spus că una dintre țintele obligatorii este reducerea consumului de energie cu 20%. O țintă obligatorie este și de sporire a eficacității cu 20%. Aceasta este posibilă în anumite sectoare, dar nu la scara națiunilor și a statelor, pentru că e nevoie de un calcul bazat pe PIB-ul per capita așa cum uh, ne spun datele Eurostat, anul de referință fiind 97 și până în 2020. Prin urmare, întrebarea mea este următoarea. Cum veți calcula eficacitatea? Care este formula dumneavoastră de calcul a eficienței energetice? Mulțumesc! Intervenție fără microfon kraju. Dziękuję panie ministrze. Dymska prezydencja następuje po mulțumesc domnule ministru. Președinția daneză urmează celei polone și am conlucrat pe marginea multor dosare. Acum este rândul dumneavoastră să preluați anumite dosare și anumite proiecte care rămân foarte importante și pentru noi. E cazul uh, dimensiunii externe a politicii energetice, uh, iar celălalt dosar sunt, desigur, acordurile interguvernamentale. Iar întrebarea mea este următoarea în legătură cu acestea. În ce privește acordurile interguvernamentale, în document se spune că anumite acorduri vor fi comerciale, iar altele vor fi acoperite de acorduri interguvernamentale. Uh, Acestea din urmă vor fi evaluate de către Comisia Europeană. Cele care sunt uh, pur comerciale se pare că nu uh, vor fi accesibile Comisiei Europene. Sigur că problema e cum să definim care acorduri sunt strict comerciale și care sunt internaționale sau interguvernamentale. Iată de ce aș dori să subliniez că personal consider și e un amendament pe care personal l-am introdus, am discutat chiar ieri în marginea acestei probleme, așadar consider că și în ce privește acordurile comerciale, Comisia trebuie să aibă dreptul de a le verifica, tocmai pentru ca companiile și guvernele să nu se poată juca, să nu poată jongla cu definițiile. Uh, acordul ar putea fi uh, comercial uh, uh, și ar scăpa de evaluarea comisiei. Această dublă definiție trebuie să fie foarte limpede. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Îl uitasem pe domnul Rod, dar nu mai pot să dau cuvântul nimănui altcuiva. Mulțumesc. Aici sunt, domnule ministru spune domnul Rode. Doream doar să-l întreb pe domnul ministru dacă știe că în propunerea comisiei se propune punerea deoparte a un miliard pentru extinderea accesului la internetul de bandă largă. Vorbeam despre această propunere legată de infrastructură și mă întrebam dacă o să vă ocupați și de această chestiune. Știu că favorizați foarte mult uh, economia ecologică, dar totuși avem nevoie de infrastructură pentru a transporta um, energia. Mulțumesc. Domnul ministru. Mulțumesc. Nu mai am mult timp la dispoziție, deci nu am să pot să răspund uh, sistematic întrebare cu întrebare. Apropo de ETS, motivul pentru care ținem la propunerea comisiei, atunci în privește țintele, cât și felul în care trebuie acestea calculate, este că, deși suntem conștienți de divergențele de opinii între statele membre, noi ținem la acest principiu, să respectăm aceste ținte obligatorii în ce privește reducerea emisiilor. Poate că o să venim cu idei mai bune ulterior, dar deocamdată aceasta este poziția Consiliului. Aceasta este direcția pe care o urmăm. Și acum ne ocupăm despre metoda efectivă de calcul a acestor ținte pentru a putea să Uh, respectăm toate cifrele. În ce privește foaia de parcurs menționată de domnul Buzei și domnul Mincin, e adevărat că analiza furnizată de către statele membre este un uh, document cheie și așteptăm, bineînțeles, și documentul neoficial de la Comisie. Și sperăm să ajungem la niște concluzii la Consiliu. Apoi am primit o întrebare în ce privește toate aceste uh, sume care se pun deoparte. Și ieri la Comisia Envi mi s-au pus întrebări despre prețul tonei de carbon. Evident că prețul actual este mult mai scăzut decât cel la care ne așteptam atunci când am creat acest sistem și știm că nu uh, este sustenabil. Ce putem să facem? Pur și simplu să ne fixăm noi obiective pentru 2030, ca să ne asigurăm că industria, toate companiile vor continua pe această cale. Apoi, despre sumele puse deoparte după punerea în aplicare a directivei eficienței energetice, e bine, trebuie să găsim un teren de înțelegere în timpul trialogului și să vedem, atunci când vom cunoaște cifrele, uh, vom putea ști mai bine de ce fonduri avem nevoie și ce trebuie să punem deoparte. Apoi, pentru a răspunde doamnei Colasca Bobinska, da, o să facem tot ce putem pentru a ajunge la uh, un rezultat uh, în timpul trialogului, dar și Parlamentul și Consiliul trebuie să respecte tratatele. Și există o limită la ceea ce poate să fie impus statelor membre. Am uitat ceva, spune domnul ministru? Poate răspunde domnului Balcitis. Vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră apropo de investițiile în infrastructură. Da, mecanismul fixării prețurilor este un instrument și vom ține cont de ce ați spus dumneavoastră. Mulțumesc. Bine, ringrațiamo a nome di... Bine, mulțumim uh, în numele tuturor domnului ministru pentru prima prezentare, prima dată când a fost altul de noi, dar sigur că va reveni. Mulțumim domnului ministru și asistenților săi și uh, așteptăm să ne revedem. Thank you. Allora prendiamo posto. Președinte, vă rog să luați loc. Quelli che desiderano rimanere in sala. Vă rog, cei care doresc să rămână în sală, să ia loc. Diamo il nostro saluto. Sì. Îl salutăm salutăm pe domnul ministru Son, e ministru danez al întreprinderilor și dezvoltării economice. Cred că sunt uh, niște teme care ne interesează foarte mult în acest moment în Europa. Avem la dispoziție o jumătate de oră sau chiar 40 de minute. Deci vom încheia la 12.40 foarte precis 42 de minute. Dau cuvântul domnului ministru pentru a face o prezentare și apoi vom proceda cum am făcut și până acum. Mulțumesc, vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul. Ja, tak for invitationen til møde her i... Da, mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitația uh, de a mă afla în fața ITRE, Comisiei ITRE. Și acum vă voi prezenta, dacă îmi permiteți, prioritățile președinției daneze. Să, în primul rând, aș dori să profit de ocazie ca să felicit pe doamna Amalia Sartori pentru alegerea sa în funcția de președinte a Comisiei ITRE și sunt convins că vom avea o cooperare foarte bună. Văd că mulți din membrii ITRE uh, au ales să în această comisie și sunt convins că vom lucra foarte bine cu toți pe durata președinției daneze. Din punctul nostru de vedere, Parlamentul este un partener foarte important ne așteaptă o activitate în comun și va trebui să obținem și rezultate concrete în beneficiul cetățenilor și companiilor europene. Președinția daneză are o prioritate, ă, asta înseamnă un dialog continuu cu Parlamentul pentru a lua decizii în comun, decizii care să poată favoriza creșterea economică. Doresc să mulțumesc președinția polonă și uh, Comisiei pentru niște rezultate excelente obținute pe durata președinției polonei și vom continua, desigur, această cooperare excelentă. Danemarca a preluat președinția într-o perioadă în care Uniunea Europeană se află într-o situație de criză și ne confruntăm cu cele mai mari provocări din istoria Uniunii Europene. Decizia de a avea o cooperare economică și financiară din ce în ce mai strânsă în Europa e pe primul plan al agendei noastre. Președinția daneză va încerca să obțină rezultate concrete care va, vor consolida Uniunea Europeană și vor, uh, o vor face în mod uh, um, dinamic pentru o Europa mai ecologică și mai responsabilă. Eu consider că consolidarea financiară și creșterea sunt uh, cei doi piloni uh, pe care Europa trebuie să se bazeze pentru a putea ieși din criză. Uh, acestea fiind spuse, e important să uh, conlucrăm pentru atingerea obiectivelor noastre comune și să ne asigurăm că Europa va cunoaște creșterea economică și vreau să mulțumesc Comisiei uh, pentru că a, ne-a propus uh, legea pieței unice cu 12 inițiative cheie care vor contribui la creșterea economică în țările europene. Majoritatea acestor 12 inițiative cheie au fost deja propuse și restul uh, vor veni într-un viitor foarte apropiat. Uh, piața unică este și o prioritate a președinției daneze, care va încerca să se asigure că avem rezultate concrete uh, pentru majoritatea celor 12 inițiative. Sigur, asta în colaborare cu Parlamentul. E vorba de cea mai mare reformă colectivă a pieței comune din 1992, a pieței unice, mă scuzați, din 1992 până acum. Eu și președinția daneză vom face tot ce putem pentru a susține această reformă. Uh, din punctul meu de vedere, multe uh, inițiative ale Comisiei mm, contribuie pentru a aduce la zi legislația pieței unice și a uh, îmbunătăți situația consumatorilor și companiilor europene. Comisia ITRE are un rol important de jucat, mai ales în contextul agendei digitale și a pieței unice digitale. Uh, Așadar, uh, acestea fiind spuse, voi expune acum prioritățile și uh, președinție daneze pentru uh, regulamentul Roaming 3, facilitatea Connecting Europe, directiva pentru semnătura electronică și directiva pentru datele accesibile deschise și apoi Agenția pentru Siguranța Informațiilor și uh, rețeaua pentru Siguranța uh, Informațiilor în Europa. Uh, piața unică digitală va fi o prioritate a președinției daneze. E vorba de una din problemele centrale atunci când ne gândim la agenda digitală a Comisiei și ne vom concentra asupra înlăturării barierelor care mai există acum pe piața digitală europeană ca să ne asigurăm că putem uh, promova creșterea în acest domeniu pentru uh, tehnologiile informației, informaticii și ale comunicării. Asta înseamnă o mai bună comunicare transfrontalieră și asta înseamnă că uh, Uh, ne gândim și la uh, roaming și la dezvoltarea de noi servicii. Președinția noastră acordă prioritate agendei digitale și considerăm că foarte mulți oameni din, uh, foarte mulți membri acestei comisii au un interes comun cu al nostru. Și solicit ca o majoritate, pe cât posibil, dintre dumneavoastră să participe la conferința la nivel înalt care va fi organizat în Copenhaga pe 27-28 februarie. Am trimis deja invitațiile uh, membrilor comisiei dumneavoastră. Uh, și acordăm o mare prioritate regulamentului Roaming 3. Sperăm să ajungem la o soluție în primă lectură în cursul primăverii acestui an. Deci un acord în primă lectură între Parlament și Consiliu este esențial pentru ca și consumatorii și companiile europene să aibă acces la comunicarea uh, prin telefonie mobilă, atât în ce privește convorbirile vocale, mesaje și transferul de date. Trebuie să beneficieze de prețuri rezonabile, de aceea noi trebuie să continuăm să reglementăm nivelul de prețuri pe termen scurt și trebuie să avem și inițiative structurale ca o competiție liberă să funcționeze și pe termen lung. Consiliul uh, va susține idei, ideea unui acord la care să ajungem cât mai curând posibil și negocierile sunt în plină desfășurare. Uh, așteptăm să continuăm buna cooperare de până acum cu Parlamentul European, uh, cu doamna Nibler și cu raportorii din umbră. Doresc să vă mulțumesc pentru faptul că Parlamentul European a adoptat foarte rapid un calendar uh, pe linie cu calendarul Consiliului. O problemă centrală pentru completarea pieței unice digitale în Europa o reprezintă și infrastructura. Investiții pe termen lung sunt esențiale pentru creșterea europeană pentru relansarea creșterii europene și Comisia a făcut o propunere în legătură cu facilitatea Connecting Europe. Această inițiativă face și ea parte din uh, legislația pentru piața unică și uh, conține o, un pachet legislativ uh, ambițios și transversal și este alocat un uh, buget de 9,2 miliarde de euro în sectorul telecomunicațiilor și al uh, infrastructurii digitale, de exemplu, servicii digitale pan-europene. Am avut uh, deja discuții inițiale la nivelul Consiliului și eu consider că avem nevoie de o coordonare foarte bună pe această problemă, pentru că un număr de grupuri din Consiliu Uh, sunt interesate de, această, de acest element. Trebuie să găsim un echilibru necesar pentru a ne asigura că uh, fondurile alocate sunt utilizate pentru uh, proiectele cele, cele mai bune pentru cetățenii europeni, mai ales în contextul unei dorite creșteri economice. În același timp este esențial să ne asigurăm că proiectele selectate uh, Uh, pentru finanțare, cum ar fi uh, internetul în bandă largă, să nu distorsioneze competiția la nivel european în statele membre. Vom uh, încerca să facem cât mai multe progrese posibile în contextul negocierilor, negocierii diferitor elemente în sectorul telefoniei și IT. Noi suntem pe cale să mm, elaborăm un set de linii directoare la nivelul Consiliului. Uh, în uh, legislația privind piața unică digitală, Comisia se concentrează și asupra așa numitei semnături electronice uh, o semnătură electronică transfrontalieră e esențială pentru ca piața unică să funcționeze și pentru consumatori și pentru companii. Și sperăm că vom primi propuneri și de la Comisie pentru a putea începe negocierile pe această problemă, astfel încât să putem contribui cât mai mult pentru realizarea obiectivului nostru și apoi, sigur, să continue munca președinția cipriotă. Un alt element esențial al pieței unice digitale e accesul la informațiile publice ceea ce va însemna că și companiile noastre vor putea să dezvolte servicii digitale o schimbare în directivă va îmbunătăți cadrul pentru accesul la informațiile publice în beneficiul companiilor atât uh, mari cât și mici. Uh, cadrul trebuie să fie eficient, uh, transparent și trebuie să aibă un bun temei juridic și trebuie să fie nediscriminatoriu pentru a avea o competiție echitabilă în întreaga Europa Deja am avut uh, discuții inițiale pe subiectul accesului la informații la Consiliu și discuțiile cred că vor fi destul de complexe, însă pentru că propunerea e o natură transversală. Una din provocări reprezintă faptul că proiectele de amendamente afectează regulile pe care autoritățile publice din Europa le utilizează în domeniul accesului la date mm, de către, sau pentru companiile private. Sigur, într-o perioadă de, de criză ne concentrăm pe bugetele publice. Noi, ca legiuitori, trebuie să găsim un echilibru uh, și putem vedea și că există anumite ezitări în legătură cu extinderea domeniului de aplicare a directivei privind accesul la date la, de exemplu, instituțiile culturale, dar vom încerca să facem cât mai multe progrese posibil în, pe perioada președinției daneze și suntem convinși că vom coopera foarte bine cu raportorul, domnul Calfin, și cu raportorii din umbră. Eh, există și niște provocări în domeniul securității din și trebuie să clarificăm uh, viitorul uh, în acest domeniu pe cât posibil. N-am putut obține un acord la Consiliu pentru că uh, negocierile din Parlament încă nu s-au încheiat, dar trebuie să putem să așteptăm acest rezultat înainte de a putea face progrese și sper că și Consiliul cât și Parlamentul vor arăta flexibilitate și dorință de ajunge la un compromis ca să putem ajunge la un acord în uh, viitorul apropiat. Propunerea Comisiei pentru înființarea uh, și funcționarea Galileo, după cum știți, uh, e domeniul transporturilor. Colegul meu de la transporturi va conduce un grup care se ocupă de Galileo, pentru că domnul, vorbesc de domnul Henrik Dam Christensen. Subiectul este unul foarte important pentru că navigația, prin, navigația satelitară este într-adevăr foarte importantă. Tehnologia aceasta e utilizată de toată lumea. De la planificarea unei excursii până la cazul unei companii care vrea să urmărească Uh, din minut în minut uh, modul în care îi sunt transportate bunurile, deci se folosește pe scară largă și restrânsă navigația satelitară. Da, președinția daneză va încerca să alcătuiască un cadru pentru a completa și a încheia proiectul Galileo, Încercăm să ajungem la un acord politic cel puțin parțial la Consiliul Ministrilor de Transporturi din iunie. Vă mulțumim pentru cooperare și pentru angajamentul dumneavoastră în direcția agendei digitale și sper că vom ajunge la uh, un acord necesar, la uh, un compromis necesar pentru ca lucrurile să se miște și sperăm să facem uh, asta împreună. Acum vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări și acum și în cursul următoarelor șase luni. Vă mulțumesc! Ringrațiamo il ministro. Mulțumim domnule ministru. Șase persoane au cerut cuvântul. Rode, Butikofer, Jusek, Balicitis. Chiudiamo la lista in modo che diamo tre minuti ciascuno. Deci câte trei minute pentru fiecare vorbitor, ceea ce va permite domnului ministru să aibă suficient timp la dispoziție ca să vă și răspundă. Juvel, In se, eh, som Urăm bun venit uh, domnului ministru în comisia noastră. Aș dori să menționez un aspect. Dată fiind criza economică, este extrem de dificil pentru IMM-uri să găsească finanțare pentru investiții. Ați spus că e nevoie să relansăm economia și știm că uh, IMM-urile în ultimii 5 ani au creat 80% din locurile de muncă. Am avut dificultăți mari pentru că sectorul bancar uh, a înghețat și e dificil pentru IMM-uri să găsească finanțare. În decembrie, Comisia a lansat un program uh, care să sprijine finanțarea IMM-urilor. Este unul dintre cei 12 piloni ai uh, documentului pentru piața uh, unică. Ar putea oare ministrul să clarifice care sunt prioritățile președinției daneze, în ce fel veți face lucrurile să se miște și ce progrese credeți că veți obține? Mulțumesc, doamna Thompson. Președintă. Uh, og, og uh, kære minister, uh, jeg vil også gerne Mulțumesc. Domnule ministru, doresc la rândul meu să vă urez bun venit aici. Ne bucurăm de acest dialog pe care îl putem avea cu dumneavoastră și, în general, cu președinția daneză. Comisia ITRE acoperă, cum știți, sectoare numeroase. Doresc la rândul meu să vă pun o întrebare despre IMM-uri. Acestea sunt extrem de importante atunci când vorbim despre piața unică. Dacă îmi amintesc bine, 97% din forța de muncă europeană este angajată în IMM-uri. Este important ca acest sector să fie o prioritate. În contextul pieței unice am o întrebare despre exportul de servicii. Cred că am rezolvat o seamă de probleme prin directiva Source și totuși aș vrea să știu care e situația cu exportul de servicii, pentru că e un punct asupra căruia trebuie să ne uh, oprim cu atenție. Ieri, în Parlament, a fost, de exemplu, un seminar despre felul în care putem ajuta IMM-urile să exporte la nivel global, nu doar în sânul Uniunii Europene. Mi s-a spus că, bună oară, în Brazilia este foarte greu pentru IMM-urile europene să pătrundă la nivel global și mă întreb dacă nu cumva putem face la nivelul de Uniune ceva în această direcție. Este o prioritate a președinției daneze? În plus, cred că sunt multe de făcut pentru IMM-uri. Multe țin de comisia noastră. Luni, chiar luni, s-a decis ca un aviz din partea comisiei uh, nu trebuie să mai țină seama de uh, mediul de lucru atunci când e vorba de IMM-uri. Ori, uh, acest considerent face parte dintr-un set mai mare de considerente care uh, urmăresc să amelioreze condițiile de muncă în IMM-uri. Și în niciun caz nu trebuie să reducem uh, calitatea acestor condiții de muncă Tak for det. Domnul Rode, mulțumesc. Har måske sine forklaringer. <laughs> jeg vil egentlig godt starte med, som jeg også... Iată un monopol danez la înscrierile la cuvânt. La fel ca în plenară câteva zile în urmă, Uh, permiteți să încep prin a lăuda guvernul. De obicei sunt în opoziție. Nu mi se întâmplă <laughs> des să laud guvernul, însă cred că ați făcut o muncă extraordinară în pregătirea președinției. Au existat foarte multe discuții cu mulți dintre eurodeputați și cred că uh, guvernul danez ia extrem, extrem de în serios rolul Parlamentului European. Este și o mișcare inteligentă dacă vă doriți obținerea unui succes la capătul președinției. Uh, nu multe președinții au obținut acest lucru, tocmai pentru că nu au stabilit uh, o astfel de colaborare cu Parlamentul. Prima întrebare se referă la brevete. Ministrul a vorbit despre diversele inițiative venite din partea Comisiei. Dacă avem o piață unică, avem nevoie și de uh, un brevet european. Uh, iar acest lucru se află în pregătire de multă vreme. Se pare însă că printr-o cooperare sporită um, am putea avansa și acest dosar. Se angajează guvernul danez um, pentru crearea unei astfel de curs europene a brevetelor ar fi crucial pentru piața unică. Întrebarea numărul 2. Dumneavoastră sunteți ministrul pentru creștere. Credeți că um, tranzacțiile financiare uh, și o taxare acestora vor promova creșterea în Europa? Mulțumesc. Butikov. Danke, Frau Vorsitzende. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, Iată, întrerup uh, șirul um, de uh, danesc care a monopolizat discuția și vă adresez la rândul meu uh, un bun venit alături de noi. Grupul meu politic susține guvernul dumneavoastră, dar dacă până și opoziția spune că faceți o muncă remarcabilă și inteligentă, atunci efectiv nu mai pot adăuga nimic. Pe de altă parte, aș dori aborda, să abordez două teme. Pe de-o parte, IMM-urile, sub președinție daneză, vom fi în măsură să mm, stabilim niște repere în acest sector, repere importante și pe termen lung, în special în contextul uh, planului cadru pentru cercetare Orizont 2020. Doream doar să vă atrag atenția, domnule ministru, asupra faptului că participarea IMM-urilor la acest plan cadru nu corespunde ambițiilor europene. Cel de program cadru, 50% <coughs> din cheltuieli trebuiau să ajungă la IMM-uri. Ori acest obiectiv nu a fost atins. Obiectivul era unul ambițios, e adevărat. Iar în noul program cadru, Orizont 2020, această cifră a fost scăzută și s-a spus că doar pentru o parte a acestui program s-a stabilit un target ambițios. Amenințarea este importantă pentru că mm, IMM-urile nu vor mai beneficia de uh, creștere prin intermediul acestui program cadru. În 2014, IMM-urile, dacă e să convertim uh, valuta, s-ar putea regăsi cu resurse mai puține decât prin uh, programul FP7. E adevărat, IMM-urile sunt importante, <laughs> dar nu e suficient să o spunem, trebuie să și arătăm acest lucru. Uh, și mă întreb dacă un ministru al creșterii, cum sunteți, uh, va fi în măsură să repună, în, uh, să reașeze în programul cadrul Orizont 2020 IMM-urile. Industriile noastre sunt diferite. Depindem mult de importul de materie primă. Domnul Potoșnic spunea că e vorba de 16 eh, de tone pe an și pe locuitor european de materie primă. Toate acestea sunt importate din alte regiuni ale uh, lumii. Dacă aceste cifre se confirmă, atunci economia și industria europeană eh, vor fi afectate în mod serios. Este, prin urmare, important ca în domeniul dumneavoastră de competență să susținem eforturile Comisiei și ale Parlamentului de alminteri, așa încât să găsim un răspuns comun la nivel european la această uh, problemă. Sigur, sigur, fiecare țară își dezvoltă propriul program, dar în același timp uh, e vorba de a stimula și parteneriatele strategice în ce privește uh, materiile prime și uh, inovația. Aș dori ca acestea să decoleze în sfârșit. Mulțumesc. Domnul Buzec. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru prezența astăzi aici. Doresc să felicit președinția daneză pentru programul său uh, de reînnoire a piețe europene. În ce privește IMM-urile, acesta este un punct cheie. Fie că e vorba de brevete, de recunoașterea diplomelor, o mai bună mobilitate pe piața europeană, toate acestea ar trebui să stimuleze activitatea IMM-urilor. Este un plan mare, un plan comun. Comisarul Barnier dorește să pună în aplicare acest plan. Și Președinția daneză va avea un rol cheie. Parlamentul European este angajat în acest proces pentru că reînnoirea uh, pieței europene a, uh, s-a născut chiar aici, în Parlamentul European. A fost propunerea noastră. Iar uh, domnul Monti, prim-ministrul italian, a pregătit un raport special. Am propus de asemenea o, o procedură legislativă accelerată în acest domeniu. Domnul Barroso au reacționat, a reacționat de asemenea pozitiv. Acum totul e în mâinile statelor membre și al Comisiei Europene. Nu doar Parlamentul decide singur. Acum deciziile trebuie să implementate cât se poate de rapid. E cazul pentru IMM-uri. Comunitatea Economică Europeană trebuie de asemenea să promoveze acest aceste idei. Sunt uh, foarte recunoscător colegilor mei din Comisia ITRE care s-au investit total în aceste proiecte. Piatra de temelie uh, este și politica energetică. Și aici va trebui să conlucrăm atât cu Comisia cât și cu președinția. Pentru a conchide, aș dori să vă pun și o întrebare este una mai degrabă generală. Reprezentați Ministerul Economiei. Dorim să stabilim acum un acord interguvernamental care se constituie ca un pact fiscal. Acesta se referă la uh, guvernanța economică în Europa. Felul în care acordul va fi uh, încheiat este decisiv pentru viitorul Uniunii Europene. Iată de ce mă adresez dumneavoastră ca ministru al economiei cu două întrebări scurte. Este președinția daneză dispusă să ia măsuri pentru a include uh, și state din exteriorul zonei euro în acest acord? Și cea de-a doua întrebare Sunteți dispuși să implicați Parlamentul European 100% în toate uh, acțiunile referitoare la summiturile zonei euro, adică de a include efectiv Parlamentul European în aceste summituri. Încerc de multe săptămâni să obțin acest lucru și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. Mulțumesc. Grazie, președinte. Colega Balicitis. Mulțumesc. Domnul Balicitis, acum are cum. E... Taip pat noriu pasveikinti ministrė. Ir... Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, domnule ministru, și mulțumesc foarte mult pentru o introducere detaliată a programului președinției daneze. Vă doresc uh, numai bine. Uh, munca dumneavoastră este una complexă, cu multe puncte uh, dificil de avansat. În ce privește semnătura electronică? Comisia va trebui să depună un document de inițiativă. În secolul 21 există state membre care nu au aprobat încă semnătura electronică, ori acesta este un obstacol imens pentru orice dezvoltare economică sau pentru orice tip de cooperare. Nu ar trebui oare să fim ceva mai uh, fermi în ce privește propunerea unor termene limită până la care statele membre trebuie să uh, implementeze în fiecare dintre țările lor semnătura electronică? O altă întrebare. Obiectivul de conectare a, a interconectare a Europei. Există diverse programe și uneori nu e posibil ca toate să fie implementate în același timp. Știu din propria experiență acest lucru. Anumite documente circulă prin servicii de curierat. Pentru a ne atinge obiectivul, nu credeți că am avea nevoie de o platformă unică care să ne arate cum să facem schimbul de date, așa încât piața să nu fie una fragmentată. Mulțumesc foarte mult! Grazie, abbiamo Mulțumesc! Am uh, încheiat cu întrebările din partea membrilor comisiei și acum uh, dăm cuvântul domnului ministru pentru răspunsuri. Vă mulțumesc! Și vreau să mulțumesc pentru cuvintele amabile, comentariile constructive și pentru întrebările pe care le-am primit. Sunt convins că și în următoarele luni ne vom bucura de o cooperare excelentă. Am primit o întrebare foarte bună din partea domnului Benson despre finanțarea IMM-urilor. Practic, mai multe persoane au pus această întrebare. Cum putem să ajutăm IMM-urile să se dezvolte? Pentru că sunt motorul creșterii economice în Europa. Acum, pentru a răspunde concret la întrebarea despre finanțarea IMM-urilor. Directiva capitalului de risc este prioritară pentru președinția daneză. Ambiția noastră este să ajungem la un acord în prima lectură cu Parlamentul în prima jumătate a anului 2012 și sperăm că și Parlamentul va face tot ce stă în putință pentru uh, ca să putem ajungem la acest acord. Este primordial pentru IMM-urile din Europa și vrem să ne asigurăm de faptul că această legislație va permite un mai bun acces la capital pentru întreprinderile mici și mijlocii. Am mai primit o întrebare despre directiva serviciilor și exportul de servicii. Și despre reglementările inteligente și cum putem să garantăm un nivel corect de protecție socială. Atunci când vorbim despre asemenea reglementări, așa zis, inteligente, vrem să menținem un nivel ridicat de transparență și să garantăm protecție socială, condiții de lucru adecvate aceste aspecte nu sunt lăsate deoparte. Ținem mult la toate aceste tematici. Cel de-al treilea coleg, domnul Rode, care mi-a pus întrebarea și cu care am avut ocazia să colaborez și în trecut, am avut relații foarte bune și la Parlamentul danez. Mi-ai pus o întrebare despre uh, brevete nu are rost să, să discutăm pe această temă, pentru că, de fapt, suntem într totul de acord. Avem nevoie de această legislație în domeniul brevetelor, dar mai ales trebuie să ne <clears throat> consacrăm și discuției despre uh, acțiunile în fața Curții de Justiție. Practic, în timpul președinției poloneze am cheltuit foarte mult timp uh, discutând pe această temă. Eu însă m-am călătorit în multe capitale europene, am avut multe întâlniri bilaterale și voi continua la începutul acestui an pentru că ne dorim să se ajungă la o, un, un acord. Suntem foarte aproape de, de, de capătul acestei curse. Trebuie să trecem această linie de finish. Este o chestiune complexă dificilă, dar sunt încântat să vă anunț că o parte dintre actorii cheie din statele membre au promis că vor contribui activ la găsirea unei soluții în timpul președinției daneze. Este o alta dintre prioritățile noastre, cea legată de brevete. O altă întrebare a fost despre uh, tranzacțiile financiare și fiscale. Ce pot eu să spun este că miniștrii de interne se ocupă de um, acest domeniu și uh, atunci um, am să o las pe colega mea care este ministrul de afaceri interne să răspundă. Nu pot eu să adaug nimic altceva. Apoi, o altă întrebare despre IMM-uri. Cum spuneam, mai multe persoane sunt preocupate de soarta întreprinderilor mici și mijlocii și e și normal să se întâmple astfel. Programul Orizont 2020, programul Cosmo, au un numitor comun de a asigura un acces suficient la finanțare pentru a garanta creșterea Orizont 2020 are un domeniu de acoperire mai extins decât COSME, pentru că știți că uh, se ocupă de finanțarea cercetării și dezvoltării, deci e vorba despre investiții pe termen lung pentru a garanta creșterea. Cred că trebuie să ne respectăm programele și prioritățile și sper că în timpul președinției daneze vom reuși să facem cât mai multe progrese în ce privește programul COSME dar ar trebui să insist asupra faptului că finanțarea acestor pachete depinde foarte mult de uh, viitoarele perspective financiare ale um, Uniunii Europene. Am pomenit deja IMM-urile și importanța pe care acestea o joacă. Am vorbit despre importanța directivelor uh, uh, capitalului de risc și COSME. Dar să nu uităm cele 12 inițiative emblematice din uh, actul pieței unice. Aceste instrumente pot să faciliteze viața um, IMM-urilor. Am mai primit o întrebare și despre uh, rolul pe care îl joacă întreaga situație economică. Da, contextul economic actual uh, are implicații, bineînțeles, asupra tuturor discuțiilor aflate în curs de desfășurare, dar eu nu sunt persoana potrivită să uh, discut despre ce se va întâmpla la summitul informal de uh, uh, duminică. În sfârșit, o întrebare despre semnătura electronică. At, um... Am găsit documentul. În ce privește semnătura electronică, este o inițiativă care face parte din agenda digitală și președinția daneză consideră că revizuirea directivei care ar permite Uh, folosirea semnăturii electronice este o idee binevenită și am inclus-o în prioritățile noastre. Vom încerca să prezentăm un prim proiect de legislație în această primăvară și vom avea o primă discuție la Consiliul Telecom de pe 8 iunie. Este un subiect foarte important și am reținut și comentariile colegului Balcitis. Vreau să vă subliniez faptul că vom avea un consiliu informal despre agenda digitală în cursul lunii februarie și, de asemenea, vor exista discuții și la conferința la nivel înalt de la sfârșitul lunii februarie din Copenhaga. Cum spuneam, este un subiect deosebit de important pentru că există aici un potențial enorm de dezvoltare pentru țările membre. Mulțumim, mulțumesc în numele tuturor uh, domnului ministru Son și colaboratorilor săi pentru că s-a aflat astăzi alături de noi și îi urăm succes pentru următoarele șase luni, pentru președinția daneză. Mulțumim și interpreților care au acceptat să-și prelungească programul cu 10 minute și le mulțumim sincer și vă mai spun că ne reîntâlnim pe 6 februarie la de la orele 15 la 18.30. Succes tuturor și mulțumim din nou ministrului.